Dear colleagues, I would like to start... Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. Uh, good morning everybody and... Uh, Bună dimineața tuturor! Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Până acum nu avem nicio propunere de modificare a proiectului de ordine de zi, de aceea vă propun să îl adoptăm. Al doilea punct de pe ordinea de zi este aprobarea procesului verbal al reuniunii din 27-28 februarie și 19-20 martie anul curent. Ca de obicei, procesul verbal al reuniunii vă stă la dispoziție, va și fost distribuit și deci, ca de obicei, se va considera adoptat la finele reuniunii, dacă nu cumva se ridică obiecții în timpul reuniunii. Cel de-al treilea punct de pe ordine de zi, comunicările președintei. Am o comunicare legată de mobilizarea Fondului European de Solidaritate pentru a ajuta Liguria și Toscana în legătură cu inundațiile din octombrie anul trecut. Această cerere este acum evaluată de Comisia de Bugete, este în curs de evaluare, iar propunerea a fost transmisă tuturor membrilor. Ca de obicei, Situația este una de urgență, ca de fiecare dată când e vorba de mobilizarea Fondului de Solidaritate. Trebuie să emitem un aviz. Cred că vă amintiți că în ultimele 3-4 cazuri decizia a fost să uh, autorizăm președintele să trimită o scrisoare comisiei responsabile în fond prin care să comunice că noi, Comisia Regii, nu avem niciun fel de obiecție față de uh, transferul din Fondul de Solidaritate. Dacă sunteți de acord cu această procedură, putem din nou să redactăm o scrisoare pentru a ne exprima susținerea. Văd că nimeni nu se opune. Și deci putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba de continuarea discuției privind uh, acest uh, regulament. Vom discuta uh, proiectul legislativ privind dispozițiile comune referitoare la Fondul European și de abrogarea regulamentului 1083 per 2006. Înainte de a da cuvântul celor doi raportori în legătură cu acest regulament, aș dori să vă aduc la cunoștință rezultatele reuniunii grupului de lucru de ieri, unde am discutat despre calendarul pentru regulamentul general și pentru întregul pachet și, de asemenea, abordarea față de cadrul uh, strategic comun. Am uh, stabilit uh, că eu vă voi propune să avem un raport final privind regulamentul general care să fie dezbătut la comisia noastră în 29 mai, iar termenul limită de depunere a amendamentelor să fie ă, deschis pe 8 mai, următoarea noastră reuniune, și până în 31 mai. Am dori să avem un vot orientativ la Comisia Regii în data de 11 iulie, care să dea un mandat, practic, raportorilor și uh, astfel ei să aibă apoi timp să înceapă negocierile cu Comisia Europeană și cu reprezentanții Consiliului și să organizăm apoi un vot final în toamnă. Nu vă pot spune dacă va fi vorba de sfârșitul lunii septembrie sau de luna octombrie, însă am dori ca votul final să aibă loc în toamna anului 2012. Și abia după votul final de la Comisia Regii din toamnă, să transmitem raportul plenarei. Am discutat întregul pachet ca să vedem dacă continuăm cu ce am decis la începutul procesului. Vom uh, trata toate rapoartele și regulamentul ca pe un pachet și opinia grupului de lucru este să continuăm cu această abordare de tip pachet. Însă mă simt obligată să vă spun că dacă vor exista motive puternice și dacă vreunul din raportori va avea solicitări uh, legate de un regulament specific, vom putea, desigur, să considerăm că e nevoie de flexibilitate. Însă, în general, ar trebui să respectăm regula de a avea o abordare tip pachet. În al doilea rând, în legătură cu cadrul strategic comun, Raportorii sunt cei care trebuie să propună cum anume abordează cadrul strategic comun. Am uh, avut deja de două ori discuții pe această temă la grupul de lucru și raportorii au făcut o propunere susținută de participanții la reuniune și la discuții și anume ca acest cadru strategic comun să uh, aibă forma unei anexe la regulamentul general. Așadar, trebuie să fie transformat, deoarece Comisia a propus un document de lucru, un document care nu are un format juridic și de aceea, în privința calendarului, am fost uh, de acord să avem mai întâi un schelet al uh, acestei versiuni privind cadrul uh, strategic comun, care să fie transpus apoi în formă de anexă și să-l prezentăm Comisiei în data de 8 mai. Apoi, eh, dezbaterea și redactarea de plină să fie gata până în 29 mai la reuniunea regii de atunci. Și aș mai vrea să amintesc că toate amendamentele pe care le veți redacta dumneavoastră în calitate de membri ale Comisiei Regii eh, nu se referă la documentele raportorilor, ci la propunerea Comisiei. Așadar, sunteți invitați, ba chiar încurajați să uh, lucrați la aceste opinii tot timpul, deoarece uh, documentele comisiei sunt de fapt disponibile din octombrie și e important să fiți conștienți de acest fapt. Însă vă invităm, și cred că raportorii vor fi de acord cu acest lucru, vă invităm să vă consultați cu raportorii și cred că ei uh, uh, în data de 8 mai vă vor asculta opiniile și astfel vom căpăta o imagine de ansamblu asupra direcției în care uh, se vor îndrepta raportorii ca să țină cont de amendamentele dumneavoastră. Termenul de depunere a amendamentelor va începe din 8 mai până în 31 mai. Cam atât aveam să vă spun în legătură cu uh, discuțiile grupului de lucru specializat și acum aș dori să trec mai... A, ah, mă scuzați, Elizabeth Schröter. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am discutat deja ieri despre cele menționate de dumneavoastră, însă nu am decis nimic în această privință. Și având în vedere că acest uh, procedeu are nevoie de o decizie din partea acestei comisii, grupul de contact uh, cu Consiliul trebuie păstrat. Iată de ce aș dori ca secretariatul să pregătească o propunere de uh, decizie pentru ca astfel să putem uh, include punctele importante din acest, uh, din acest grup de contact. Altfel nu vom putea demara etapele necesare. Pete, uh, very clearly. Vreau aș vrea să repet foarte clar, grupul de lucru a discutat cu raportorii, deoarece raportorii au rolul de a decide asupra formatului pe care, rapoartelor pe care le prezintă și acest lucru e foarte important, însă decizia va fi luată de comisie astăzi. Dacă vă opuneți, putem discuta și putem discuta și despre termene și despre abordare și despre tot, dacă doriți. Însă Codul de conduită va fi respectat în orice caz. Te rog, Elizabeth. Ist nicht ausreichend. Însă nu este suficient pentru a îndeplini acest cod de conduită. Iată de ce rog secretariatul să vină cu un proiect relevant în acest sens pentru ședința următoare, pentru ca acest cod de conduită să poată fi respectat pe deplin. S-a uh, prezentat un raport, dar care nu este o bază pentru o, uh, de, pentru o rezoluție. Uh, Trebuie să existe criterii unitare în acest sens și v-aș ruga ca aceste criterii să fie uh, respectate. Nu ne grăbim, nu există nicio grabă, există posibilitatea de a pregăti așadar uh, un proiect de rezoluție pentru următoarea ședință. Acest lucru poate fi uh, pus de acord împreună cu coordonatorii. Există timp suficient în acest sens și rog ca acest lucru să fie pregătit. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, vom demara pașii necesari. Vă rog să îmi spuneți exact la ce regulă din codul de conduită vă referați. Delegationen eh, an dieser Verhandlungskommission beteiligt werden. Das heißt, dass eine Verhandlungsdelegation Înseamnă că trebuie aleasă o delegație pentru negocieri, trebuie să respectăm o anumită procedură care există prezentată în scris și v-aș ruga să facem acest lucru. Uh, I, I understand that you... Înțeleg că vă referiți la întregul proces de negociere, deci vom reveni asupra acestui punct și vă vom lua în considerare această solicitare. As I said at the beginning, there is a... După cum v-am spus la început, există o propunere din partea raportorilor care a fost discutată ieri de toți cei prezenți la grupul de lucru o reuniune deschisă tuturor raportorilor și coordonatorilor și v-am prezentat, recomand, am prezentat ieri recomandările, v-am prezentat acum recomandările stabilite ieri de grup și am spus că dacă nimeni nu se opune, considerăm că suntem de acord în legătură cu calendarul. În legătură cu ce spunea doamna Schroeter, secretariatul va clarifica problema și vă va răspunde uh, înainte de următoarea reuniune și vă va spune uh, ce trebuie făcut? Fără îndoială, cu toții vom respecta codul de conduită. Dacă nimeni nu se opune, putem trece la fondul punctului 4 de pe ordinea de zi și dau acum cuvântul raportorilor. Nu știu cum uh, doriți să vă împărțiți sarcinile. Probabil că ați stabilit cine să înceapă. Bărbații încep. Lambert. English, because The text, the... Mulțumesc foarte mult, am să vorbesc în engleză pentru că și textul primit este în engleză. În primul rând, vreau să spun uh, Dragi prieteni ai regii, toți cei care sunteți aici, dacă citiți în, despre acest subiect în noile regulamente, dacă vă uitați la cadrul uh, financiar multianual, știți că sunt prieteni ai coeziunii, prieteni ai președinției, prieteni ai mai bunei cheltuiri și așa mai departe. Dar e bine să avem și prieteni ai regii, pentru că noi suntem uh, liderii, noi suntem șoferii în Parlament pe această temă și ca să putem uh, progresa, e important să putem uh, proceda ca și până acum, într-un mod deschis și să ținem cont de toată lumea. Mai ales de raportorii din umbră, uh, care trebuie să informeze foarte bine pe colegii noștri care se ocupă de acest lucru și, de asemenea, să fie informate și celelalte comisii. Trebuie să fim transparenți, trebuie să rămânem pe calea aleasă, ca ă, până în vară să putem arăta care e poziția comisiei noastre, care e poziția politică a Parlamentului European în legătură cu această dezbatere importantă. Există posibilitatea să avem inițial un prim mandat de negociere cu Consiliul, pentru că cred că vă amintiți că am avut aici o reuniune a prietenilor președinției cu danezii și ni s-a prezentat progresul de la Consiliu și uh, opiniile erau într-adevăr foarte împărțite. În legătură cu anumite subiecte nu suntem deloc siguri ce fel de progrese se fac. Și în această dimineață cred că putem să aprofundăm procesul, putem să aprofundăm conținutul, după cum a spus și președinta. Este deja a patra oară când discutăm uh, înainte de primul vot. Am spus că trebuie să avem primul vot înainte de vară. Avem un document de lucru în 10 puncte pe care le-am dezbătut, aprofundat și ce putem face astăzi este să vă prezentăm primul, primele amendamente care se aliniază direct cu opiniile dumneavoastră și cu contribuțiile de la ultimele reuniuni. Asta în general. Haideți să ne mișcăm și haideți să uh, preluăm toate opiniile și părerile dumneavoastră despre uh, amendamentele de până acum. În primul rând, aș vrea să repet ce a mai spus președinta noastră în legătură cu calendarul. Într-adevăr, avem acum anumite amendamente în versiunea în limba engleză și uh, suntem gata să le clarificăm și să vă preluăm toate remarcele, însă al doilea moment din calendar va fi 8 mai. Atunci uh, vom avea toate amendamentele, atunci vor fi traduse și după aceea va fi o perioadă când se vor putea depune amendamentele. E important să avem un text în engleză, amendamentele să fie traduse în engleză, ca toată lumea să poată să înțeleagă conținutul. Și e la fel de important, probabil, să înțelegeți cum anume ne-am formulat noi amendamentele ca să nu fie nevoie să se să se creeze duplicate la amendamente sau suprapuneri. Vă rog frumos, e foarte important întâi să citiți ce am prezentat noi până acum și să nu ne trezim că avem sute de amendamente. Noi suntem dispuși oricum să cooperăm. Vă spuneam că vom avea un vot uh, în iulie și apoi vom putea vedea cum anume continuăm, cum ne pregătim pentru negocieri. Vom avea oricum timp să ne lămurim și uh, putem și acum să discutăm despre proces. Cel puțin asta e părerea mea și dacă sunt întrebări, uh, le ascult. Câteva observații. Important este faptul că trebuie să ținem cont de cadrul strategic comun. La începutul săptămânii la Comisia ITRE, în primul rând am discutat cu raportorul pentru aviz și acela a spus înainte de toate că acest cadru strategic comun nu trebuie să intre în actele delegate, ci că trebuie să fie inclus în procedura legislativă și acum am și depus amendamentele necesare pentru acest lucru. E foarte important amendamentul la articolul 12, care începe cu poziția din cadrul strategic comun, menționarea acestuia în titlu. Noi spunem că în titlul regulamentului trebuie să se menționeze cadrul strategic comun, însă într-o anexă. Iar în legătură cu formularea, vom spune că trebuie să se înlocuiască textul referitor la uh, fondurile ce țin, fondurile CSC, trebuie să fie înlocuit cu un text care să spună uh, fondurile guvernate de regulamentul comun. E foarte important să se arate care este legislația principală și să se clarifice aspectele practice. Va fi un amendament orizontal care va afecta întregul regulament. Am mai dezbătut și în, în legătură cu documentul de lucru acest, această chestiune. Am spus că dorim un text mai clar la articolul 2, care uh, se referă la acest uh, cadru strategic comun. Vom acționa în așa fel încât în această fază să indicăm că noi vom prezenta acum un nou text. Însă acest text, din perspectivă juridică, nu a fost pregătit în detaliu. Însă noi îl vom pregăti până în 8 mai, atunci vi-l vom prezenta, ca să vedeți un cadru, să vedeți care sunt principalele aspecte referitoare la conținutul cadrului strategic comun. Acesta va fi într-o anexă și îl vom putea dezbate și îl vom putea modifica prin amendamente, pentru că e foarte important să se depună amendamente obișnuite. Haideți să vă vorbesc acum despre articolele referitoare la guvernanța pe mai multe niveluri și uh, principiul de parteneriat, articolul 4.4. Este vorba despre poziția autorităților publice, regiunile și municipalitățile și relația lor cu ceilalți parteneri. Și noi am uh, pregătit aici o definiție mai bună a participării acestora. Apoi contractele de parteneriat, articolul 13. Aici am adus lămuriri suplimentare, am propus un amendament pentru a consolida principiul parteneriatului și pregătirea contractului de uh, parteneriat și raportul de progres. În legătură cu strategiile macroregionale, avem un amendament care clarifică natura activităților de cooperare și este menit să sporească rolul uh, strategiilor macroregionale în regiunile implicate în aceste strategii. E vorba aici de câteva aspecte ce trebuiau lămurite de la bun început și poate că cel mai înțelept este să vă ascultăm părerile, să ascultăm astăzi ce spun colegii care se ocupă de fondurile specifice, ca să vedem ce progrese se pot face. Constanțe, poți să te referi tu la celelalte puncte rămase? Okay. Not on this, okay. Nu, nu acum. Want to keep some secrets for next wave of... Aș fi vrut să mai păstrez niște secrete pentru următorul val de amendamente. Constanțe? Da, nu avem niciun secret, suntem cât se poate de transparenți și cred că e un lucru foarte important când vine vorba de o astfel de inițiativă care Uh, prevede crearea unui astfel de pachet pentru următorii șapte ani în sensul coeziunii. Din uh, discuțiile trecute am putut constata în mod repetat că discuția nu a gravitat uh, mereu în jurul politicii de coeziune, ci a fost mai degrabă o discuție referitoare la îndeplinirea strategiei Europa 2020 și obiectivele referitoare la climă aparțin aici, cât și regiunile ultraperiferice, aspectele demografice și așa mai departe. E vorba așadar de un pachet consistent. Cred că natura Uniunii Europene și capacitatea de integrare vor marca aceste ambiții ale Uniunii în anii următori. Iată de ce cred că domnul Lambert avea dreptate că nu avem nevoie doar de prietenii președinției, ci și prietenii regiunilor, prietenii regii avem nevoie îndeosebi în următoarele luni de acest lucru. Iată de ce este foarte important uh, să demarăm un uh, proces transparent al cooperării. Poate aș putea să fac o uh, completare la cadrul strategic comun. Am discutat, bineînțeles, dacă cel mai bine ar fi să organizăm anexa sau să creăm un alt regulament. Uh, dacă analizăm însă situația și ne spunem că politica și gândirea noastră se concentrează pe acest regulament general, ca acesta să fie practic umbrela deasupra acestor cinci fonduri diferite, atunci nu pot să pun o altă umbrelă deasupra umbrelei și ar fi acest cadru strategic comun. Și tocmai uh, dacă am creat acest al doilea regulament, uh, am ajunge în această situație. Iată de ce cred că e mai bine să recurgem la o anexă. Comisia are oarecare rețineri, iată de ce facem eforturi de partea noastră, venim cu o propunere, aducem un amendament la cadrul strategic comun, cerem cu siguranță multă din partea colegilor și colegilor, dar și din partea noastră, uh, E cu siguranță un act de forță până când ajungem la o maturitate a deciziei și până când putem într-adevăr negocia cu comisia, dar cred că merită deoarece e vorba de un pas decisiv pentru următorii șapte ani în politica de coeziune a Uniunii Europene. Aș dori să abordez câteva puncte în continuare la care s-au înaintat amendamente. E vorba în deosebi de domeniul flexibilității. E vorba de amendamentele 61 până la 66 care vizează articolul 87 Cred că am discutat în repetate rânduri despre finanțarea costurilor și dacă reușim să punem în aplicare propunerea noastră, atunci le furnizăm regiunilor o posibilitate de a lua decizia în mână și de a decide dacă au, vor într-adevăr acest multiacces și ar putea astfel să pună în aplicare în mod flexibil obiectivele politicii de coeziune cred că acest lucru reflectă discuțiile noastre din ultimele luni și sper că pot conta cu sprijinul dumneavoastră. După discuții repetate, raportorii au uh, ajuns la concluzia că există o părere generală că rezerva de performanță propusă de comisie nu poate fi acceptată în, în forma uh, actuală. Părerea noastră este că ideea e bună în sine, însă punerea în aplicare nu, poate, nu se poate realiza cu acest instrument. Iată de ce dorim uh, eliminarea acestei rezerve de performanță. Iar acest lucru se uh, regăsește și în amendamentele relevante la articole sau considerente. Cred că abordarea noastră nu trebuie să vizeze doar o mai bună concurență pentru um, proiecte mai bune, ci trebuie să vizeze eliminarea unor piedici uh, birocratice. Iată cel de-al doilea punct din propunerea noastră Propunem de asemenea ca trimiterea la macrocondiționalități să fie eliminate este unul din uh, amendamentele care au fost uh, cele mai simple, care vizează articolul 21. Suntem pe deplin convinși că macrocondiționalitatea este importantă nu intră sub semnul îndoielii faptul că statele membre au nevoie de uh, un buget uh, bine ordonat. Trebuie să eliminăm de aici uh, neclaritățile care ar putea surveni. După cum putem observa, politica de coeziune este singurul instrument pentru investiții și dezvoltare. Dacă le furnizăm, dacă le luăm statelor membre care sunt acum în dificultăți acest instrument, atunci uh, am genera o problemă. Iată de ce propun eliminarea acestei uh, macrocondiționalități. Acest lucru nu înseamnă, bineînțeles, că nu putem crea instrumente suplimentare. Există un instrument în acest sens uh, în cadrul fondului de coeziune, însă nu este în sensul acestui regulament general. am uh, purtat numeroase discuții aici în uh, comisie referitoare la acele condiționalități ex ante. Raportorii sunt uh, de părere că o condiționalitate ex ante ar putea avea sens în cazul în care ar viza direct politica de coeziune. Cu alte cuvinte, când există o relație directă între proiectele planificate um, de relevanță pentru politica de coeziune de către statele membre și de legislația existentă. Am făcut câteva propuneri în acest sens. Acestea se găsesc în, um, printre altele, amendamentele 35, 85, 65 și sper că putem elabora aceste amendamente în anexele relevante pe care în, mai apoi putem negocia. Instrumentele, de, instrumentele financiare, cred eu, reprezintă o parte nouă, importantă, o parte care va juca un rol tot mai important în uh, următorii ani ne-am gândit deja cum uh, putem gestiona cât se poate de bine fondurile europene și în regiuni. Dorim uh, să le oferim acestora noi posibilități și cred că putem face acest lucru prin propunerile noastre. Putem uh, folosi instrumentele financiare și putem recurge în mai mică măsură la uh, credite pentru a folosi fondurile. E un aspect important pe care l-a scos în evidență și Comisia în propunerea sa. Avem nevoie însă de reguli clare care să fie integrate și trebuie să fie integrate în acest uh, regulament în ceea ce privește instrumentele financiare. Iată de ce am făcut câteva propuneri în acest sens se pare că Comisia a pierdut anumite aspecte din vedere în definițiile sale și obiectivul instrumentelor financiare nu este un concept care a fost definit. Iată de ce am uh, propus uh, amendamente în acest sens. Poate dacă aruncați o privire asupra primului proiect de uh, raport, ați avea impresia că am discutat mult mai multe în cadrul comisiei și că am avea, practic, mai multe obiective de atins. Domnul Lambert, Lambert a atras atenția că e vorba doar de o primă parte. Aș spune că e vorba doar de o primă tranșă de amendamente. Sper că pe data de 8 mai vă putem prezenta și restul amendamentelor. Aș dori să subliniez însă că tocmai în uh, ceea ce privește simplificarea, un subiect uh, foarte drag nou, în anumite aspecte am fost uh, practic obligați ca, în paralel cu discuțiile din comisia noastră, ca Parlamentul să negocieze Um, regulamentul bugetar și când vine vorba de organismele de acreditare, da, putem veni cu amendamente, însă acesta ar fi caduce în momentul în care ar, s-ar ajunge la o decizie sau în momentul în care s-ar ajunge la un acord cu Consiliul, între Consiliu și Parlament referitor la uh, regulamentul bugetar. Suntem, uh, practic, depindem de această decizie. Nu suntem încă pregătiți în acest sens și sperăm ca în iunie Parlamentul să poată ajunge la o decizie finală cu Consiliu și trebuie atunci să ne punem de acord cum vom aborda aceste subiecte. Iată de ce propunem ca în iunie în comisie să organizăm un vot în acest sens și apoi să putem negocia pentru a putea găsi împreună cu Comisia o cale de a ne pune în aplicare, într-adevăr, interesele noastre pe care le avem pentru viitorul politicii de coeziune. Dați-mi voie, în, uh, pentru a conchide, să fac uh, câteva observații referitoare la Comisie. Bineînțeles, în ultimele săptămâni uh, și între timp chiar luni, Comisia ne-a sprijinit foarte mult și ne-a furnizat informații variate, clarificări S-au organizat discuții pentru a găsi uh, calea cea mai bună pentru a ne atinge obiectivele în uh, ceea ce privește politica de coeziune. Cu siguranță, Comisia, în, în anumite aspecte, în ceea ce privește cadrul strategic comun sau flexibilitatea sau maxi condiționa, condiționalitățile sau rezerva de performanță, um, Comisia la propriu și-a pus mâinile în cap întrebându-se ce face Parlamentul Cred că dacă privim mai îndeaproape situația, Comisia poate ajunge la concluzia că facem propuneri uh, raționale și sper că Comisia va fi dispusă să ne sprijine pe această cale. E evident că ar fi bine dacă Comisia ar parcurge această cale împreună cu noi, pentru că astfel vom fi mai puternici. Și cred că regiunile merită acest efort comun. În tocmai, uh, tocmai când vine vorba de flexibilitate, aud argumente în acest sens. Însă acest lucru s-ar opune, să spunem, concentrării fondurilor. Cred că însă tocmai contrariul e uh, valabil. Trebuie să le deschidem uh, regiunilor din statele membre posibilități. Și, în al doilea rând, este tocmai în interesul regiunilor să respecte obiectivele strategiei 2020, să respecte obiectivele climatice, să combată sărăcia, să creeze noi locuri de muncă. Și cred că dacă dorim să le furnizăm flexibilitate regiunilor, atunci uh, tocmai um, acest subiect al concentrării fondurilor trebuie abordat și pus în aplicare. Când vine vorba de macrocondiționalități, a fost uh, un punct uh, care nu putea fi abordat altfel, deoarece pozițiile erau la uh, cât un capăt opus al spectrului. Cred că dacă Comisia spune nu dorim de fapt să folosim acest instrument, ar trebui doar să fie o sperietoare de ciori, atunci ar trebui să venim și cu argumente pozitive, să încurajăm statele membre fără să planăm cu amenințări deasupra capetelor lor pentru a atinge anumite obiective. Cred că e și un efect pozitiv psihologic când regiunile văd că le sprijinim. Putem atunci demara o discuție referitoare la abordarea problemelor bugetare, o altă abordare decât să le spunem dacă nu faceți asta și asta, atunci noi vom face cealaltă și cealaltă. Cred că și pur și simplu dintr-o perspectivă pedagogică ar fi mult mai simplă dacă am avea o um, abordare rațională și să ajutăm într-adevăr acele state care se confruntă cu dificultăți la ora actuală. Cred că avem în următoarele săptămâni posibilitatea de a dialoga și de a face progrese. Sper că și în ceea ce privește Consiliul, acesta nu va mai încerca în continuare să devalorizeze activitatea legislativă a Parlamentului um, și să spună că decidem uh, despre un buget care va fi așa și așa și voi primiți uh, um, asta și cealaltă și um, nu mai putem negocia referitor la acele aspecte care în procesul de codecizie ar trebui decis împreună cu Parlamentul. Nu se poate să se desfășoare lucrurile așa. Iată de ce uh, cer ca în interesul tuturor participanților, în, în uh, interesul regiunilor, uh, să se dea dovadă de mai mult interes referitor la cadrul financiar multianual și la activitatea legislativă pe care împreună o desfășurăm cu Consiliul, nu Consiliul împotriva Parlamentului. Tratatul de la Lisabona a venit cu a, uh, un caracter suplimentar democratic care face ca toți cei implicați să conștientizeze obligațiile democratice um, care le revin. Parlamentul este un organism ales și care trebuie să se concentreze într-adevăr pe nevoile și grijile cetățenilor, regiunilor. Acest lucru trebuie luat în serios și nu poate pur și simplu împacheta, um, fi împachetat într-o cutie folosită la negocieri și uitată apoi în spatele unei uși închise. Cred că Parlamentul trebuie să conștientizeze acest lucru și să negocieze în consecință în următoarele luni. Vă mulțumesc! mulțumesc acum domnul Godmanis, ca raportor din umbră. Mulțumesc. Sunt uh, puțin neliniștit pentru că nu știu că începem partea de, nu cred că începem partea decisivă a muncii noastre, pentru că până la urmă decisive sunt amendamentele și nimic mai mult. În primul rând, spune că raportorii noștri au făcut o treabă excelentă pentru că dacă examinăm atent amendamentele, eh, eu consider că toate amendamentele țin cont de majoritatea opiniilor noastre și voi încerca să mă explic. În primul rând, dacă citim amendamentul numărul 2, unde raportorii spun că țările nu vor putea acționa independent, regiunile, entități locale trebuie să construiască acordurile de parteneriat conform legislației, Constituției și așa mai departe. E necesar să ținem cont de guvernanța uh, multinivel. În al doilea rând, în legătură cu rezerva de performanță, susțin Uh, scoaterea acesteia, pentru că dacă ea va rămâne, va fi, va fi o luptă cu Comisia. Și probabil acele uh, autorități de gestiune vor, care vor să implementeze proiectele vor alege doar comp- uh, programele ușoare, nu pe cele complexe. Și din aceea țară se vor transfera bani de la programele complexe la cele mai simple și până la urmă nu va exista valoare adăugată. Uh, de asemenea, eh, am înțeles eu că propunerea de la amendamentul 7 eh, cu condiționalitatea conectată cu eh, pactul de creștere și stabilitatea va fi luată în considerare, dar de asemenea conectată cu fondul de coeziune. Și mm, această propunere o susțin 100% pentru că dacă nu, dacă facem invers, atunci deci puteam înlocui cu acest regulament uh, Uh, actele care trebuiau semnate și ratificate în Parlament până la mijlocul acestui an, dar întrebarea este cum uh, se poate implementa. Pentru că dacă m-aș opune, aș spune, vă rog, explicați-mi și mie cum oare pactul de creștere și stabilitate ca o condiționalitate va fi oare conectat cu noile politici ale fondului de coeziune. Și cred că, până la urmă, ca o armă pentru a apăra această propunere foarte concretă și foarte bună, e necesar să ne gândim la explicație în legătură cu această conexiune între creștere și stabilitate, guvernanța economică, coeziune, absorpție și așa mai departe, valoarea adăugată. Și până la urmă e foarte curajos ca la 44 să se uh, elimine to- întreaga, întreagul lucru, tot ceea ce ține de condiționalitatea macroeconomică. Bun, trebuie să spun cinstit că în grupul meu uh, unii colegi se opun. Și nu pot spune că 100% din colegii de la ALDE vor vota, dar până la urmă va vota fiecare cum va dori. Eu vă susțin, dar nu pot garanta că toți liberalii vă susțin. Și acum, uh, ceva mai serios, eu am făcut calculele pentru că știți că sunt un membru al Comisiei pentru Bugete și a spune domnului uh, eh, Niteroi și uh, colegilor de la regii uh, eh, că voi trimite acest calcul al sumelor, le voi trimite fiecărui coleg, pentru că trebuie să înțelegem principala problemă care ar putea fi cea că discuțiile și de cele de aici de la Parlament și și cele de la Consiliu se vor referi la diferențele de sume și sumele pentru uh, coeziune, ales cele de astăzi și cele din viitor. Uh, și veți vedea în prezentarea mea niște cifre ale comisiei și am, m-am bucurat că până la urmă calculele mele coincid cu cele din documentul comisiei. A spune mai întâi că nu e adevărat că statele membre nu au primit metodologia să calculeze uh, sumele pentru viitorul cadru financiar uh, multianual. Ministrii finanțelor și regiunilor au calculat deja sumele bazându-se pe propunerea Comisiei din iulie de anul trecut au putut calcula câți bani primești dacă sunt, dacă sunt regiuni în tranziție sau regiuni mai puțin dezvoltate sau regiuni dezvoltate sau uh, țările mari par, care țin de partea 1, 1, 2 sau 3 a acestor regiuni și metodologia diferă de, la anex, de cea de la anexa 2, partea 1, regulamentul existent 1083. Partea 1 e modul în care se calculează, partea a doua plafonarea și 3, ajustări uh, suplimentare, lucru politic. Și vreau să spun că ceva e foarte clar și anume că nu există diferențe. Toate țările sau toate regiunile pot fi tratate pe picior de egalitate uh, calculând aceste sume și nu cred că trebuie să dăm vina pe cei care au abordare diferită, pentru țări diferite sau vor abordări diferite în legătură cu sumele și așa mai departe. Da, dacă nu dispui de toate informațiile, te liniștești, pentru că îți închipui că regiunile mai puțin dezvoltate vor primi cu 20% mai puțin bani, regiunile în tranziție cu 47% mai mult, dar nu e așa. Dacă calculezi per capita, uh, o să vezi că ce regiunile care au șase euro pe an mai mult decât acum sunt cele mai puțin dezvoltate și regiunile mai bine dezvoltate ceva de genul 0,2% mai mult decât până acum sau 0,2 euro mai mult decât până acum și regiunile în tranziție în general vor beneficia de mai puțin bani, dar trebuie să vedem de la regiune la regiune și vedem ceva, că cel puțin 17 regiuni, e vorba de 31 de milioane de la convergență, vor trece la tranziție și 3 regiuni direct de la convergență la regiuni bine dezvoltate. Deci se schimbă complet acolo lucrurile. Și acum uh, uh, vin și cu o propunere. Ca rezultat, sumele sunt calculate în mod corect. Dar problema este cu plafoanele. Uh, și plafonarea apare foarte clar, pentru că în general e, vorba de minus 5,1%. Și dacă suma e mai mică decât acest procent, atunci plafonul trebuie să fie mai jos decât până acum, e clar. Și atunci, propunerea mea este după cum urmează. Dar nu va fi vorba de ea în acest regulament, dar pentru că am discutat-o deja ca fiind una din, unul din cele 11 puncte propuse de raportor, uh, Uh, voi încerca să vă explic. Deci dacă ești o țară mare și ai regiuni mai puțin dezvoltate, în tranziție sau bine dezvoltate și uh, calculezi sumele, bazându-te pe complex 1, 2, 3 în, împreună și ești o țară mare, o economie atât de mare încât 2,5% nu va semna nimic, uh, nu va face nicio diferență. Deci țările mari, dar dacă ești o țară mică și nu ai performanțe foarte bune, și ești, uh, ai doar o regiune nat 2, atunci o reducere de 2,5% va însemna o, re, o, o reducere semnificativă a sumelor și țările, nu voi spune care, uh, care vor fi cu multe regiuni din cele mai puțin dezvoltate, uh, va fi acolo reducere de 25% din cauza plafonării. Și eu înțeleg, eu înțeleg că această plafonare a fost redusă pentru că nu avem destui bani, dar comisia a făcut altceva, ceva ce eu nu pot susține și anume, ceea ce avem la ora actuală, plafoanele se uh, merg de la 3,2 până la 3,7. Deci este un întreg avantaj. Este un întreg avantaj, mă scuzați. Deci dacă ai 75% din PIB, da, primești 3,2%. Dacă ai o altă cifră din PIB, primești 3,7%. Deci sunt diferențe foarte, foarte importante. În următorul cadru financiar multianual, Comisia a pus o singură sumă, 2,5 pentru toți. Și Comisia spune acolo, cu introducerea uh, acestei rate flexibile, Comisia spune acolo dați-mi voie, pentru a continua cu obiectivele, cu, uh, pentru concentrarea, în, uh, pentru finanțarea coeziunii și uh, reducerea disparităților, se va face acest evantai în legătură cu plafoanele. Și nu știu de ce Comisia se îndepărtează de la acest text. Bine, nu putem cere mai mulți bani, eu știu de la bugete că nu putem face așa ceva, însă consider că trebuie să menținem această idee a unui plafon uh, în evantai, deci 2,5 și apoi poate să se transforme în 2,2 sau 2,7, banii vor fi aceiași. Și eu înțeleg că până la urmă trebuie să fie principiul coeziunii cel care trebuie respectat, că dacă ai performanțe bune la absorpție, foarte bine, sau dacă ești leneș, toate astea trebuie ținute în considerare. Dar dacă pui doar o sumă fixă, 2,5, atunci reduci foarte mulți bani pentru foarte multe țări, ceea ce nu cred că e foarte bine. Uh, Bun, uh, acum mulțumesc raportorilor pentru că au avut o atitudine foarte curajoasă. Nu știu dacă vor uh, merge încă și mai departe, dar cred că uh, vom avea o luptă cu Comisia. Ei își vor păstra, vor rămâne pe poziții, din câte am înțeles eu, și noi nu putem decât să colucrăm îndeaproape și să rămânem și noi pe poziții. Mulțumesc! Thank you very much, Elizabeth Schroeter. Mulțumesc, doamna Schroeder. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportorilor. Se recunoaște într-adevăr strategia urmărită la o lectură atentă a proiectului. Am discutat și în cadrul grupului de lucru aceste subiecte, îndoseb chestiunea cadrului strategic comun. Personal, am îndoielile mele. Nu am, nu sunt încă decisă dacă într-adevăr e bine ca în cadrul strategic comun să dăm o valoare atât de importantă încât să introducem acest aspect în regulament. um, se pare că am renunțat la flexibilitatea noastră pentru următorii șapte ani. Eu uh, aș stabili, eu aș prefera mai degrabă să uh, decidem cum abordăm acest cadru strategic, cum se desfășoară procedura între uh, Parlament și Consiliu pentru a dobândi această flexibilitate și din punctul mm, de vedere al conținutului. În celălalt regulament uh, nu bănuiam că va izbucni criza și nu știam ce măsuri ar fi fost necesare. Iată de ce uh, aș mai analiza, m-aș mai gândi dacă într-adevăr avem nevoie să introducem în anexă și astfel în actul legislativ acest aspect, dacă e chiar într-adevăr o idee atât de bună. Sunt deschisă la argumente, însă amândoile mele. Un al doilea lucru care mi se pare interesant la aceste propuneri se referă la articolul 87, și anume cum se desfășoară programul. Propunerea comisiei era foarte strictă. și această abordare dădea un caracter extrem de birocratic întregii situații. Văd că raportorii și-au uh, dat silința pentru a găsi o soluție. Văd de asemenea că au încercat să creeze axe de prioritate pentru uh, multifonduri, o idee destul de bună. Cred însă că, în ciuda acestei idei, nu s-au abordat toate problemele din acest uh, domeniu. Cred că trebuie să continuăm discuțiile în acest sens. Știm că axele prioritare sunt elemente importante ale regulamentului în ansamblul său. Trebuie să ne gândim că putem dobândi flexibilitatea suplimentară aici. Pentru mine încă o întrebare rămâne deschisă. În propunerea raportorilor, toate prioritățile merg într-un uh, sens. Flexibilitatea referitoare la fonduri, la, regio- la regiuni, întotdeauna o axă de priorități urmărește un obiectiv, ce puțin așa am înțeles, dar uh, și axele cu multe priorități pot merge în uh, același uh, sens, însă o abordare integrată nu presupune ca toate axele să meargă spre un obiectiv, ci că are loc să desfășoare un program um, integrat, de exemplu pentru grupele de dezvoltare regională și mi se pare că această problemă nu a fost rezolvată de raportori, atât de ce cred că aceasta trebuie discutată în continuare. Rezerva de performanță și eliminarea acesteia, așa pur și simplu, mi se pare o abordare greșită. Am propune să eliminăm astfel domeniul sancțiunilor și să păstrăm însă uh, domeniul uh, beneficiilor uh, lucru care mi se pare greșit, deoarece contribuie și la performanța și la calitatea programelor. Pentru mine, un aspect problematic îl reprezintă faptul că mm, contractul de parteneriat uh, este astfel uh, slăbit. Îndeosebi faptul că s-a recurs la formulare generală în ceea ce privește abordarea orizontală. orașe, conceptul de orașe nu este inclus, dar conceptul de local se regăsește și am luptat mult la vremea respectivă pentru introducerea acestui concept și uh, mi s-ar părea păcat să pierdem uh, acest lucru. Uh, aș protesta chiar în această privință. În ceea ce privește punerea în aplicare a parteneriatului, cred că și aceasta este slăbită. Putem discuta, bineînțeles, dacă am putea recurge la o altă formulare. Eu personal mi se pare însă că slăbim aici intensitatea și nu dorim acest lucru. Dacă parteneriatul așadar este slăbit, atunci întregul este slăbit și atunci caracterul orizontal nu mai are nicio valoare. În ceea ce privește uh, esența amendamentelor, majoritatea se învârt în jurul acestor uh, domenii și cred că trebuie să găsim aici o soluție comună. Nu putem fi de acord cu toate, însă recunoaștem gândirea strategică din spatele acestora și acest raționament de a simplifica lucrurile, cred însă că putem îmbunătăți semnificativ totul. Eh, Olgi Vlasak is not here. Mulțumesc, domnule, domnul Vlasak nu e aici. Domnul Mangier are cuvântul. Madame la merci. Euh, je remercie tout d'abord les, les... Domnul Marge, mulțumesc și mulțumesc în primul rând uh, raportorilor și celor care i-au ajutat în munca lor. Sigur că grupul nostru GUE va face amendamente la raportul prezentat, însă doresc să spun că, în general, suntem de acord cu această primă serie de amendamente și, după cum a spus colegul Van Roy consider că e important să subliniem poziția politică a comisiei noastre. Asta însemnând până la urmă că noi trebuie să salvgardăm un anumit număr de principii comune pentru politica regională. Însă cred că textul care ne este propus de către Comisie poate e prea pe linie cu strategia UE 2020. Această strategie este una de natură macroeconomică, o strategie care a fost dezvoltată pentru statele membre ale Uniunii Europene și ea nu poate fi aplicată ca atare regiunilor. Regiunile au și ele nevoie de sprijin ca să dezvolte, să-și pună în aplicare propriile strategii de dezvoltare. Însă, în schimb, sunt de acord cu propunerea raportorilor și anume să se elimine condiționalitatea macroeconomică. Deși fondurile de coeziune sunt atribuite statelor membre, acestea din urmă uh, sunt destinate regiunilor care nu trebuie să suporte prețul uh, lipselor uh, propriilor lor stat, lipsurilor propriilor lor state și nerespectării angajamentelor asumate membre ca să ajungă la un echilibru bugetar și salut de asemenea faptul că Comisia noastră aproape în unanimitate refuză rezerva de performanță și în ce privește condițiile ex ante. Aici cred uh, că e necesar ca să depunem și noi amendamente la anexe și mai ales la anexa numărul 4, care expune în detaliu aceste condiții. Și e foarte important, mai ales că anumite condiții sunt depășite. Însuși cadrul directivei la care se face uh, referire, uh, înseamnă depășire. Și în, tot în ideea condițiilor care pot fi impuse regiunilor și care țin de competența statelor membre, aș vrea să vă atrag atenția asupra articolului 14. Noi dorim să eliminăm ceea ce s-ar putea impune regiunilor uh, și care decurge din recomandările făcute de Comisia Europeană la semestrele europene. Dați-mi voi să spun două cuvinte și în legătură cu regiunile ultraperiferice, o cerere privind o sumă specifică pentru compensarea uh, supra costurilor a fost exprimată foarte clar în comisia noastră și sper că ea va figura și în cea de-a doua serie de amendamente care vor fi propuse Amendamentul privind regiunile ultraperiferice trebuie reintrodus cu măcar ceea ce e prevăzut în primul regulament. Pentru grupul nostru și pentru mine personal nu ar fi acceptabilă o, o altfel de soluție. Alte remarci voi exprima ulterior în această dimineață. În încheiere insist pe faptul că elaborarea unor contracte de parteneriat trebuie să fie apanajul statelor membre și autoritățile regionale, deci împreună, ci nu doar de statul membru, fără a consulta regiunile și ceilalți parteneri, pentru că ar fi o slăbire inacceptabilă. Și o ultimă observație, doamnă președintă, sper că poziția raportorilor comisiei noastre va fi apărată Uh, de la un capăt la celălalt al procedurii și că vom ști să rămânem pe poziție în orice moment uh, față de Comisie și față de Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Albrecht este primul pe lista vorbitorilor. uh, yes, I will, I will... Da, eu uh, voi vorbi limba engleză pentru că textul este în engleză. În primul rând, um, tocmai am ajuns în faza finală a lucrărilor noastre și vreau să mulțumesc raportorilor pentru textul pe care l-au pregătit. Sunt foarte multe elemente importante, însă sunt de acord cu ce spunea Constanțe Crel, și anume că regulamentul general este baza celorlalte regulamente și deci decizia pe care o vom lua, o vom lua noi în legătură cu regulamentul general va influența poziția comisiei noastre și apoi poziția Parlamentului în legătură cu întregul pachet de regulamente. Așadar, unele din decizii referitoare la regulamentul general uh, vor fi decisive, ca să spun așa, decisive pentru FEDER și pentru alte fonduri. Sunt raportor pentru FEDER și aș vrea să spun uh, că am câteva observații. În primul rând, e foarte important uh, statutul CSC. Cred că este un element esențial. După cum uh, știți, uh, Astăzi avem o propunere pentru programarea comună a cinci fonduri și avem regulamentul împărțit în două părți, prima parte așa numitele fonduri CSC și celelalte fondurile de coeziune. Dacă avem cele cinci fonduri și programarea pentru cinci fonduri, se pune întrebarea ă, dacă discutăm despre regulamentul general sau despre documentul operațional. După cum știți, Parlamentul și Consiliul preferă să aibă texte juridice, adică cu caracter obligatoriu, texte obligatorii. Comisia de la început a propus uh, actele delegate, iar acum ne aflăm într-o situație foarte uh, deosebită și anume că avem un text de lucru propus de către Comisie, care are un, o asemenea natură încât nu poate să fie text juridic. Deci cred că tocmai uh, Comisia ne-a dovedit că acest text nu poate fi cu caracter juridic. Soluția noastră uh, implică două posibilități. În primul rând, putem să fim de acord cu Comisia și să spunem, da, nu poate fi un text juridic, e doar un text informativ, un fel de orientări și așa mai departe. Deci să fim de acord cu Comisia sau Putem adopta soluția propusă de raportorii noștri, ceea ce înseamnă bun. Haideți să luăm numele de CSC, dar haideți să introducem altceva în text, ca să fie un text cu forță juridică. Raportorii noștri, de fapt prima dată când s-au întâlnit, au propus să facem ceva nou, să păstrăm numele, însă să redactăm un text complet diferit, păstrând ideea comisiei de a explica într-un mod juridic cum anume fondurile pot deveni complementare aceste cinci fonduri, cum uh, pot fi abordate în așa fel încât uh, programarea comună să fie transpusă în practică. Cred că acest obiectiv nu va fi niciodată atins în următorii ani, pentru că cu cât discutăm mai mult despre abordarea integrată, cu atât uh, vom avea o abordare mai sectorială. Însă, în orice caz, cred că efortul merită făcut. Așadar, sunt de acord că cealaltă reacție a noastră este, practic, să creăm un text nou. E logic și interesant că textul propus de comisie e foarte util. Însă nu are forță juridică. E util uh, ca text de orientare. Vă rog, dacă îmi permiteți să spun ceva neoficial, e o capcană. E o capcană în care Comisia a căzut singură, de fapt, pentru că ne-au propus nou că vor păstra acțiunile în cadrul CSC și, de fapt, au păstrat acțiunile din prioritățile de investiție. Deci vom avea două locuri în care se va pomeni același nivel de operaționalizare. Deci cred că aceasta este reacția pe care o putem avea, ținând cont de valoarea textului, dar nu ca text juridic. Asta e prima mea observație. În al doilea rând, eu voi susține ideea ca CSC să fie uh, inclus într-o anexă, însă ținând cont de problema complementarității fondurilor. Și sper că în consecință, în acest text juridic se va introduce sistemul multifonduri. Pentru că asta facem, de fapt, creăm un sistem multifonduri. Cel de-al doilea element. cum anume uh, stabilim contractul de parteneriat, nu acordul de parteneriat. Nu vorbim de codul de conduită, care a fost unul din elementele cele mai fierbinți la Consiliu, și anume ce anume să fie inclus în codul de conduită al uh, acordului sau contractului de parteneriat. Oricum, cred că propunerea este să mai așteptăm. Însă, de fapt, nu e vorba de timp aici. Uh, din câte am înțeles eu, raportorii au propus o anumită ordine, adică mai întâi contract de parteneriat și după ce contractul de parteneriat este stabilit, semnat sau aprobat, apoi urmează programele uh, operaționale. Deci această idee exclude să se trimită în același timp și, una, și un contract de parteneriat și uh, programele operaționale. Eu cred că e corect, dar nu este ideea pe care ne-a prezentat-o comisia. Trebuie să ne dăm bine seama că de fapt noi aici consolidăm legea contractelor de parteneriat, care spun că acestea, spune că acestea trebuie să fie întâi aprobate. Și un element mai puțin important acum, voiam să întreb pe raportori la ce se referă când spun că trebuie să discutăm despre instrumentele de finanțare? Pentru că au introdus terminologia de obiective tematice și obiective specifice. A, pe cele tematice le înțelegem, dar care sunt obiectivele specifice? Pentru că se spune obiective tematice și specifice. Cred că e important să ni se explice. Și apoi la articolul 17 ar fi o problemă. În amendamentul dumneavoastră, și vă citez, Spuneți că Comisia va evalua informația pusă la dispoziție privind îndeplinirea și așa mai departe și apoi se vorbește despre suspendarea acordurilor total sau parțial conform uh, regulilor specifice fondurilor. Pentru că, de fapt, nu există reguli privind suspendarea. Asta voiam eu să vă întreb. Ce vreți să spuneți prin aceste reguli specifice pentru fonduri? Știu că la fondurile de coeziune se aplică regulile din tratatul de la Maastricht privind suspendarea, însă nu există niciun fel de reguli în cadrul uh, FSE și în cadrul FEDER. Asta voiam eu să vă spun, să vă atrag atenția asupra acestui element. Cam atâta deocamdată. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați introdus uh, elementul legat de o listă de criterii, pentru că discutam ieri cu uh, Comisia în legătură cu zonele funcționale sau zone urbane, nu ne interesează doar orașele în sine, ci ne interesează și uh, zonele funcționale urbane. Mulțumesc! Doamna Cornelia Ernst. Ja, recht vielen Dank. Vă mulțumesc, doamnă președinte. S-au spus deja foarte multe lucruri interesante referitor la cele prezentate de raportori. Pot să mă alătur la multe întrebări, condiționalitatea macroeconomică excelent, rezerva de performanță, mi se pare o bună abordare, anume aceea de a elimina această rezervă. Există și un paragraf aici unde ideea de bază de evaluarea performanțelor este păstrată, lucru care mi se pare bun. De asemenea, mi se pare bine că Amendamentul 46 la contractul de parteneriat ați subliniat că e nevoie de mai mult timp referitor la program. Cred că e o bună propunere. M-a bucurat uh, introducerea factorului demografic ca fiind un aspect uh, pe care ne-a interesat foarte mult și uh, cuvântul TVA, conceptul TVA de asemenea. Unde am întrebări în ceea ce privește condiționalitățile exante. Cred că aici trebuie să mai ne gândim un pic. Uh, dacă într-adevăr procedăm așa cum s-a propus. Da, mi se pare bine să venim cu astfel de condiționalitate doar în, cu aceste condiționalități doar în legătură cu politica de coeziune, însă ar trebui să ne întrebăm dacă putem uh, aborda lucrurile și altfel. Ar trebui să ne întrebăm cum ar trebui să se desfășoare lucrurile și cum nu. Ar trebui să facem o diferențiere în cadrul uh, propunerilor cu care vine Comisia. Cred că trebuie să reanalizăm formularea propusă, nu mi se pare consi consistentă. Dimensiunea orașelor, zonelor urbane, aș dori să știu la ce anume vă referiți, care este, um, ce anume urmăriți cu această listă de criterii pe care o propuneți. Sunt un pic sceptică, nu știu cât de mult uh, putem atinge cu această listă. Axele de prioritate, aceeași problemă pe care a subliniat-o și doamna Schroeder, nu pot decât să mă alătur dânsei, cred că e nevoie de mai multă discuție aici. Cred că în a doua tranșă poate se va vorbi și despre acreditare, eliminarea piedicilor birocratice, sper. Ultimul aspect, instrumentele financiare, cred că avem nevoie de o discuție în acest sens. Ce urmărim, de fapt? în ceea ce privește aceste instrumente. La ce anume ne referim concret? Cred că trebuie să venim cu niște formulări ceva mai precise. În rest, trebuie să recunosc că uh, e un bun document pe baza căruia putem lucra și succes în continuare. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vladimir Manca. Ďakujem, pani predsednička. Uh, e to moje prvé... Mulțumesc, doamnă președinte. E prima dată când uh, iau cuvântul la această comisie. Eu am fost în membru înainte la Comisia pentru Bugete și acolo am activat timp de 8 ani. Eu am fost responsabil de bugetul pentru 2010. În primul rând, aș dori să îi felicit pe raportori pentru munca depusă. Acest document uh, va reprezenta o bază foarte bună pentru munca noastră ulterioară. Acum vreo șapte ani, reprezentanții Comisiei au organizat o reuniune împreună cu Comisia pentru Bugete. Au venit la bugete și au spus că trebuie să reducă fondurile disponibile pentru statele membre cu 10% din cauza proastei capacități de absorpție. Atunci, la vremea respectivă, eu eram uh, primarul unui oraș și aveam, de fapt, uh, experiență foarte multă, o experiență directă în acest domeniu și din experiența mea știam că durează doi ani uh, ca să obții bani de la comisie, de fapt, pentru că birocrația lor este îngrozitoare. După această vizită a Comisiei la Comisia pentru Bugete, am avut uh, o discuție și am reușit să reducem birocrația la un nivel minim, însă birocrația a fost apoi transmisă statelor membre. Statele membre sunt foarte diferite între ele în ceea ce privește regulile aplicabile fondurilor și cred că noi trebuie să reducem povara administrativă și trebuie să facem efortul pentru a armoniza regulile în acest domeniu. Domnul Godmanis, uh, atunci când a luat cuvântul, s-a referit la faptul că fie suntem buni la capitolul absorpție, fie suntem cam leneși. Însă eu cred că elementul cheie sunt de fapt regulile ce se aplică la absorpție. Eu acum um, sunt responsabil de o mare regiune a Slovaciei și știu că multe state membre au probleme de infrastructură. Aș vrea să ținem cont de exemple practice, de obstacole pe care ele trebuie să le depășească. Se spunem că există regiuni în anumite state în care există inundații în care se produc inundații din senin și acestea influențează proiectele din regiunile respective. Dacă uh, regiunea respectivă a beneficiat de fonduri europene ce trebuie apoi completate prin cofinanțare, însă din cauza inundațiilor trebuie să fie modificate activitățile în acea, în acea regiune, se ajunge într-o situație în care trebuie ca statul să suporte uh, costuri care nu mai sunt rambursabile. Și cred că această problemă ține, de fapt, tot de cofinanțare și de definițiile cofinanțării. Eu cred că trebuie să fim mai flexibili ca să uh, putem rezolva astfel de probleme. Vă aștept cu nerăbdare să colaborez cu comisia dumneavoastră și sper că vom reuși să stabilim reguli bune pentru următorii ani. Mulțumesc, domnul Alain Cadec. Oui, merci, euh, madame la présidente. Euh, d'abord, évidemment, remercie. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc lui Constans și lui Lambert pentru uh, munca lor, ca și colegii mei, și eu consider că e foarte bine ce au făcut. În legătură cu convergența, cred că este inacceptabil ca acest cadru strategic, cadru strategic comun să îmbrace forma actelor delegate. Cred că e mai bine să intre într-o anexă și să țină de codecizie, mi se pare normal. Sunt de acord cu ideea că rezerva de performanță nu este cu adevărat o idee bună. În orice caz, forma aceasta trebuie eliminată. În ceea ce privește condiționalitățile ex ante, cred că acestea vor facilita punerea în aplicare a absorpției fondurilor, însă cred și că trebuie să se limiteze doar la sfera de aplicare a fondurilor și să nu reprezinte o povară administrativă suplimentară. Trebuie să fim foarte atenți, însă oricum e foarte interesant. Apoi, de la bun început, împreună cu alți colegi, eu am fost pentru condiționalitatea macroeconomică, cred că știți acest lucru, însă am ascultat-o pe Constanțe, uh, uh, care spunea din aur că această măsură ar putea, de fapt, să ducă la o sancționare a regiunilor care nu respectă un anumit deficit bugetar. Ceea ce de fapt nu e corect, pentru că statul e responsabil de acest deficit. Oricum, rămân convins că politica de coeziune nu trebuie să fie complet uh, defazată față de efortul general care este cerut acum tuturor statelor, deci poate ar fi bine să ne gândim la acest lucru. Raportorii elimină alineatele 3 și 4 de la articolul 20. Este vorba de suspendarea plăților și corecțiile financiare pentru programele considerate neperformante la jumătatea perioadei de programare. Însă eu îmi păstrez convingerea că este necesar să păstrăm în text aceste alineate ca să nu eliminăm cadrul de performanță la care noi ținem foarte mult pe fond. Și fără îndoială va fi necesar să se reformuleze aceste alineate ca să nu ajungem la sancțiuni prea automate și prea radicale, cel puțin asta e părerea mea. În încheiere aș vrea să spun că în ceea ce privește mecanismul de coordonare cu macroregiunile trebuie să ținem cont și de acesta și este necesar să introducem un mecanism de orientare obligatoriu referitor la strategiile macroregionale care vizează regiunile respective. Și putem să ne gândim și la autorizarea investițiilor integrate teritorial plurinațional, ca să reacționăm la strategiile macroregionale uh, la care mă refeream. Cam atât aveam eu de spus în această fază a discuțiilor. Sigur că vom mai discuta cu raportorii și cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tomaș Poremba Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Doamnelor și domnilor, faptul că deja ne ocupăm de acest subiect de câteva luni înseamnă că e foarte important subiectul nostru, însă din păcate am aflat recent că nu va fi posibil să adoptăm politica de coeziune înainte să adoptăm cadrul financiar multianual. Deci mi se pare aici că lucrăm cumva fără o bază financiară, ceea ce ar trebui să fie un element important al documentului de care ne ocupăm. Mai ales dat fiindcă politica de coeziune este o țintă foarte facilă pentru statele care sunt donatori neți. Uh, din Luxemburg, de exemplu, am primit recent informații alarmante referitoare la sume, la capacitatea de absorpție, la reducerea bugetului pentru politica de coeziune. Toate aceste informații sunt cam uh, îngrijorătoare și cred că trebuie să ținem cont de ele și la discuțiile de la comisia noastră. Contextul politic este și el foarte important în munca noastră. În ceea ce privește raportul, aș dori să le mulțumesc raportorilor și să spun că majoritatea propunerilor acestora sunt foarte bune. Îmi place foarte mult că s-a eliminat condiționalitatea macroeconomică și, de asemenea, uh, eligibilitatea TVA-ului. În legătură cu aceasta, cred că trebuie să punem mai mult accentul pe consolidarea strategiilor macroeconomice și trebuie să subliniem faptul că, strate că programele operaționale macroregionale uh, servesc obiectivelor politicii de coeziune de a contribui la dezvoltarea întregii Uniuni Europene. În numele ECR vă pot spune că noi vom depune anumite amendamente, însă vom discuta cu raportorii, desigur. Suntem împotriva reducerii limitei la 2,5%. După părerea noastră, acest lucru nu va fi pozitiv pentru statele care se află într-o situație mai proastă, care se află chiar în criză financiară astăzi. Vreau să mulțumesc foarte mult raportorilor. Majoritatea propunerilor se îndreaptă în direcția cea bună. și cred că subiectele menționate de mine își vor găsi și ele locul în amendamentele depuse de grupul meu. Însă, desigur că vom încerca să uh, ne înscriem în poziția comună. Doamna Mănescu. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, vreau mai întâi să le mulțumesc raportorilor Constanțe și Lambert, care uh, au adus deja îmbunătățiri foarte, foarte mari uh, propunerii Comisiei și cu care în mare parte sunt de acord. Nu am să repet ceea ce s-a spus deja, aș vrea doar să uh, discut uh, un aspect privind parteneriatul public-privat. Uh, dacă vă uitați la articolul 54 în propunerea Comisiei în ceea ce privește operațiunile generatoare de venituri, uh, Uh, cred că actuala metodă de calcul propusă de comisie este până la urmă în detrimentul parteneriatului public-privat, aceasta fiind uh, foarte complexă. Așa cum arată propunerea comisiei, pentru viitoarea perioadă de programare, respectiv două metode de calcul a venitului, va duce la, la o incertitudine și mai mare uh, din punct de vedere legal. Și cred că aici ar trebui să intervenim și să găsim o soluție mai bună. Și Trebuie să clarificăm metoda de calcul, așa cum este ea propusă la articolul 54.1 aliniatul uh, litera A. De asemenea, la articolul 55, cred că este util să specificăm faptul că regulile de eligibilitate trebuie să fie uh, valabile în egală măsură atât pentru proiectele derulate în parteneriat public-privat, cât și pentru cele aflate în contract de gestiune publică și în felul acesta uh, vom fi echilibrați și față de mediul privat și față de autoritățile publice. Un alt, uh, un alt aspect pe care uh, l-aș lega de, de transparență, Comisia Europeană cred că ar trebui să solicite statelor membre prezentarea documentelor de programare, programe, programe operaționale și proiecte finanțate pe un singur website. În felul acesta, uh, cred că putem asigura mai multă transparență și cetățenii vor avea posibilitatea să-și aducă cu adevărat contribuția, așa cum este trecut în obiectivul uh, uh, Comisiei își aduc contribuția într-un număr cât mai mare, chiar din etapa premergătoare lorii deciziilor finale. Vreau să, să remarc faptul că s-a pus mai mult accent sau s-a pus accent numai pe eh, instrumentele de informare, consultare și formare pentru autoritățile publice eh, locale, regionale și nu pe eh, IMM-uri. Dacă vrem să fim eficienți în implementarea obiectivelor și priorităților strategiei 2020 și de către IMM-uri, așa cum ne-am propus, Cred că ar trebui ca statele membre să ofere instrumente de informare, consultare și formare și pentru acestea, specifice acestei categorii. Uh, asta pentru a uh, avea un, uh, o eficiență cât mai mare și, în plus, pentru a avea un dialog atât cu autoritățile locale cât și cu IMM-urile. În, în privința contractului de parteneriat, cred că este foarte bine uh, că cei doi raportori au propus uh, uh, modificarea perioadei de trei luni cu cea de șase luni. Cred că este una rezonabilă. În, în finalizarea și adoptarea contractului de parteneriat, dar în, în același timp cred că este deosebit de important să impunem statelor membre obligativitatea de a consulta autoritățile locale și regionale. Am tot vorbit și toți suntem de acord uh, cu uh, guvernanța pe mai multe niveluri. Însă acel shell ar trebui uh, ca statele membre să consulte, cred că este mult prea slab și poate că ar trebui să spunem trebuie, must, ca statele membre să consulte autoritățile locale, regionale uh, și primarii de municipii, de orașe mari, Altfel, uh, vom lăsa la latitudinea statelor membre să o facă sau să nu o facă după bunul plac și până la urmă nu ne atingem obiectivul acela de a avea guvernanță pe mai multe niveluri. Uh, salut de asemenea și uh, propunerea raportorilor de a șterge paragraful privind condiționalitatea macroeconomică, așa cum a spus și colegul meu Ivars. Uh, grupul ALDE nu susține în integralitate acest, uh, acest uh, a macrocondiționalității, dar sigur că este foarte important cum vom, vom reuși noi să, să negociem și cred că este foarte important semnalul care a fost transmis și de la Luxemburg, de cele 13 state care au, au spus foarte clar că sunt împotriva acestei condiționalități. Vă mulțumesc! Dragi colegi, un comentariu. Nu vreau să vă limitez tipul de vorbire. Cred că e foarte important să avem o discuție amănunțită și să avem timpul să ne prezentăm opiniile, dar, din păcate, nu prea mai avem timp la dispoziție. Deci, dacă puteți să vă exprimați mai succint, uh, aș aprecia. Domnul Cristogelos. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η η έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική και... Vă mulțumesc, doamnă președinte προστίκη ορισμένων συμπληρωματικών, ορισμένων τροποποιήσεων. Θα ήθελα... Cred că acesta este un exercițiu foarte util și ne va ajuta uh, la formularea amendamentelor. În ce privește această condiționalitate macroeconomică, care parcă se asemănește cu o sancțiune sau cu o penalitate, dar fapt este că trebuie să ajutăm regiunile în uh, efortul lor de programare și uh, mi-e teamă că doar o amenințare nu va însemna un stimulent pentru ei ca să facă planuri mai bune uh, la, domeniul, uh, la nivelul regiunilor. În ce privește textul, cred că trebuie să spunem ceva în legătură cu modul în care regiunile uh, trebuie să facă parte din perioada de programare pentru programele care le vor afecta. Noi uh, trebuie să um, lucrăm în comun pentru formularea unor politici. Nu știu dacă um, regiunile au fost într-adevăr implicate în uh, partea de programare și trebuie și să poată monitoriza de asemenea. Și cred că uh, cel mai bun loc de a ne asigura că ele pot să participe e să uh, introducem acest lucru în regulament. Există un cod de conduită, dar cred că nu e de ajuns. după ce Parlamentul a intrat în procedura de codecizie, a existat o senzație că acest lucru va rezolva toate problemele, dar cred că e din contră. Trebuie să ne bazăm pe regulament, pentru că fondurile vrem să, fim, să fie un fel de uh, element suplimentar, dar pe de altă parte trebuie să furnizăm asistență statelor membre și regiunilor, astfel încât, de exemplu, atunci când statele membre și regiunile își întocmesc programele, trebuie să fie însoțite în efortul de programare și trebuie și ele să însoțească efortul de programare la nivel european, pentru ca planurile naționale să se încadreze în perspectiva generală. În ce privește fondul pentru performanță, cred că e un aspect pozitiv. Dar ar fi mai bine să avem și criterii bune, care să nu fie doar economice, pentru că poate exista o situație în care o regiune își îndeplinește obiectivele în ce privește, de exemplu, o dezvoltare durabilă, să zicem, da, dacă introducem acolo și rezultatele de mediu uh, și facem o legătură între asta și coeziune, cred că ar fi uh, foarte bine. Deci să nu utilizăm doar indicatorii economici pentru că nu e singurul mod de a proceda. Există și alte criterii care s-ar putea califica în, această, în a stabili cine are performanțe bune. De exemplu, o durabilitate uh, de mediu ar putea fi un element. Uh, avem și o îngrijorare am, uh, m-am mai referit la ea și în discuția legată de coeziune, dar cred că revine și aici. E vorba de criteriile de eligibilitate pentru fondul uh, fondurile structurale și fondul de coeziune. Există articolul 82 al regulamentului general care vorbește despre perioada 2006-2008 ca fiind perioada de bază pentru uh, desemnarea regiunilor apoi 2008-2009 pentru fondul de coeziune. Și mie mi se pare că e, există aici o schimbare majoră pentru că aici pare că este perioada de bază, perioada de referință, dar să, să nu uităm ce s-a întâmplat în 2008. 2008 a fost anul uh, în care uh, a început criza economică, deci eu cred că ar trebui să ne gândim la 2011 ca uh, fiind un an marcat într-adevăr de criză. Deci, haideți să încercăm să recunoaștem că e vorba de o perioadă deosebită din cauza crizei. Mulțumesc! Domnul Boștinaru, mulțumesc, doamnă președinte nu pot decât să salut și să susțin amendamentele și filozofia generală a regulamentului așa cum este el propus de distinși mei colegi cu raportori E important pentru că asta arată modul în care prin cooperare strânsă toate grupurile politice pot uh, să câștige un sprijin puternic uh, și un, un raport care va fi fundamental în negocierile noastre cu Consiliu. Deci, pentru mine raportul este unul pozitiv. În al doilea rând, mi-ar plăcea foarte mult ca la contractul de parteneriat și apoi în codul de conduită să se uh, consolideze capacitatea instituțională și administrativă a statelor membre. Și pe mine e important nu doar pentru că unele state membre astăzi se confruntă cu probleme uriașe, ci și pentru că Există această politică de coeziune nouă și foarte complexă, de la uh, concept până la implementare. Și atunci e important să avem un nivel foarte bun de capacitate instituțională și administrativă. Și modul în care statele membre pot fi cumva obligate de a avea o administrație funcțională e să menționăm acest lucru mai întâi în contractul de parteneriat și apoi uh, să avem reguli foarte stricte și obligatorii în codul de conduită. Știu că unele state membre nu vor fi fericite cu această soluție, dar pentru o mai bună implementare a politicii de coeziune și pentru mai bune rezultate, cred că acesta este singurul mod în care putem schimba lucrurile și inversa tendința, care nu prea e pozitivă astăzi. Bun, altă uh, chestiune, facilitatea conectarea Europei, care face parte, de, fa, face parte, mă scuzați, din regulamentul general. După cum știți foarte bine, există îngrijorări uh, în uh, statele membre și în rândurile noastre. Uh, și propunerea de azi, în forma sa actuală, cred că nu este acceptabilă. Opinia mea și rugămintea mea, după multe discuții și negocieri cu foarte mulți actori implicați, este că uh, după consultări, Digi Regio și Digi Move ar fi bine să elaboreze o propunere comună care să încerce să rezolve pe cât posibil îngrijorările care există ca să ne asigurăm că fondurile CSC nu doar că vor fi acceptate și votate, dar că vor și funcționa și în convingerea mea, convingerea mea e că uh, E unicul mod ca și Parlamentul să susțină pe deplin această idee și anume să avem un document cosemnat de cei doi comisari, Han și Calas, ceea ce cel puțin ne-ar furniza garanții politice că cele două abordări și cele două filozofii vor fi reunite și vor susține uh, ce ul Pentru că dacă nu, va fi dificil Eh, eu sunt raportor pentru fondurile de coeziune și trebuie să accept ideea transferului celor 10 miliarde, iată, mulți bani, și vreau să am garanții pentru regiuni, pentru statele membre și pentru politica de coeziune în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, felicitări și mulțumiri raportorilor. A fost o muncă impresionantă. Domnul Alveș, mulțumesc. Aș dori și eu să felicit uh, raportorii și aș dori să spun un lucru, cred eu, important. Noi pregătim nou cadru de programare. Acest nou cadru de programare este unul complex ca structură și, de asemenea, ca definiție și apoi, sigur, și în punerea sa în aplicare. Uh, raportorii doresc să apropie acest principiu de cel regional, ca să facem în așa fel încât să se continue cu contractele de parteneriat și încă de la început să se mm, poată pune în comun și rezolva diversele preocupări. Noi am avut la dispoziție o de un an ca să încercăm să definim problemele operative, am trecut printr-o perioadă dificilă, de criză, știm cu toții, Așadar, n-am putut să uh, facem acele investiții dorite și complexitatea cauzată de această situație pentru nivelul regional și local face să fie foarte importantă definirea acestui nou cadru de programare și în acest sens mi se pare destul de important să facem asta pentru eficacitatea și aplicarea noilor investiții. Pe de altă parte, aș dori să adaug că sunt de acord uh, cu ce s-a spus aici în legătură cu condiționalitatea macroeconomică. Cazul cel mai specific e cel al autonomiilor. În Europa există regiuni care sunt responsabile din punct de vedere financiar și administrativ de propriile lor politici și care nu au însă echilibre în aplicarea lor. A penaliza fondurile uh, direcționate spre aceste regiuni prin faptul că statele, pentru că statele membre centrale nu aplică bine pactul de, pactul de stabilitate nu e corect, nu e echitabil. Deci și în acest caz sunt de acord uh, să nu penalizăm regiunile pentru ce fac autoritățile uh, centrale. Deci sunt de acord cu ce a spus raportorii. Aș dori să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. E foarte important ca politica de coeziune să aibă o concentrare de obiective și să folosească la creșterea economică în Uniunea Europeană, aspect fundamental pentru toți. Însă o anumită flexibilitate cred eu că este și ea fundamentală, deoarece politica de coeziune nu trebuie să servească doar la atingerea acestor obiective, ci trebuie să servească și la eliminarea sau măcar diminuarea divergențelor existente azi între regiunile ă, europene, care sunt una din cauzele problemelor de astăzi. Deci această flexibilitate poate fi de ajutor în acest sens. Și în plus, reducerea care a fost făcută în fondurile pentru regiunile ultraperiferice constituie un exemplu foarte negativ a modului în care se scapă din vedere necesitatea de a diminua aceste diferențe între regiuni. Asupra acestui lucru aș dori, deci, să vă atrag atenția în încheiere. Mulțumesc, doamna Marie Teresa Sanchez-Smith. Marie-Therese, could somebody just... Marie-Therese, te rog, ai cuvântul. She was not sleeping, I was looking at her. No, She no. was just... <laughs> Nu, nu dormea, că mă uitam la ea, doar că discuta cu cineva. Mă scuzați și mulțumesc, doamnă președintă. Sigur că aș dori să mulțumesc raportorilor pentru proiectul lor, care cred eu că destul de inteligent reflectă dezbaterea pe care o purtăm noi de mai multe luni încoace. Salut mai ales modificările la natură juridică a cadrului strategic comun, Uh, modificarea condiționalităților, uh, consolidarea parteneriatului, o mai bună articulație, mai ales între obiective și nevoile teritoriale. Știți că eu sunt foarte interesată de tot ce ține de aspectul de teritorialitate. Lista orașelor participante la platforma de dezvoltare europeană uh, e eliminată și cred că e o idee bună, dar am câteva întrebări totuși pentru raportori nu credeți că putem păstra o mică parte a articolului 21 ca să ne asigurăm că fondurile structurale sunt utilizate pentru investiții care să favorizeze într-adevăr creșterea? În ce privește amendamentele 61 și 66, programele multifonduri, raportorul Oare nu e de părere că există un risc de slăbire a obiectivului de concentrare tematică la amendamentul 26, apoi Raportorul, raportorii au adăugat uh, cuvântul teritorial și sigur susțin această abordare, însă nu știu de ce să nu-l adăugăm și la contractele de parteneriat și la programele operaționale. Trebuie ca o cooperare uh, teritorială să existe la toate nivelurile de programare și aștept cu nerăbdare cel de-al de, doilea val al amendamentelor și mulțumesc din nou raportorilor pentru activitatea lor. Uh, și acum uh, Jens Nilsson. you. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, am să fiu foarte succint. Sunt uh, un nou membru în uh, Parlament și în această comisie, însă trebuie să recunosc că m-a impresionat munca depusă până acum, discuțiile purtate în uh, cadrul comisiei noastre și m-a impresionat de asemenea prezentarea raportorilor de astăzi. Dacă sunt nou aici, pentru mine însă nu e o noutate politica de uh, implementare. A făcut acest lucru în uh, regiuni încă din anii 90. Și cred că e foarte important uh, în lectura acestui proiect să ținem cont de importanța parteneriatelor regionale. Acestea au un caracter uh, esențial când vine vorba de punerea în aplicare a politicilor. De asemenea, este esențial pentru regiuni atunci când vine vorba de atingerea obiectivelor acestora de dezvoltare regională. Și am să revin asupra acestor lucruri în discuția cu raportorii. Am să subliniez importanța acestor parteneriate regionale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Nu mă așteptam că vom uh, proceda atât de repede la sfârșit. Mai avem 10 minute la dispoziție dacă comisia dorește să intervină. Dacă nu, putem face acest lucru după masă. Dacă nu, aveți la dispoziție aceste 10 minute acum, dacă doriți. Thank you very much, uh, Madam Chair. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să îi felicit și eu pe raportor pentru munca depusă. Sunt conștient de faptul că propunerea comisiei referitor la regulamentul general a fost o provocare când vine vorba de amploare și de complexitate. Cred că în ultimele luni am văzut că raportorii responsabili de proiect au intrat în toate detaliile necesare pentru a uh, putea veni cu propuneri de amendamente foarte bine gândite. Bineînțeles, din perspectiva comisiei, avem anumite probleme cu unele dintre acestea pe care am să le, scos, am să le scot în evidență, însă văd că toate dau dovadă de o bună înțelegere a propunerii noastre. Salutăm de asemenea sprijinul pe care îl arată pentru o serie de propuneri cheie ale Comisiei pentru prevederile comune din puteți înțelege. Cred că Comisia nu a avut suficient timp la dispoziție pentru a analiza toate amendamentele. Acesta vizează uh, servicii numeroase ale comisiei. Am să mă limitez la acelea asupra cărora ne putem pronunța cât, se poate, cât de cât clar. Uh, Pornind de la principiul uh, de parteneriat, salutăm sprijinul uh, pentru activitatea urmărită de comisie și anume consolidarea principiului de parteneriat. Aș dori să profit de această ocazie pentru a sublinia că documentul de lucru referitor la codul de conduită care a fost promis a fost finalizat a trecut de procedura de aprobare în comisie pe data de 24 aprilie și a fost înaintat Parlamentului. E vorba așadar de un document care delinează conținutul prevăzut de comisia pentru condul de conduită. Elaborează așadar ideile principale în ceea ce privește punerea în aplicarea principiului de parteneriat în toate etapele de pregătire și punere în aplicare a acordului de parteneriat și programare. Bineînțeles, salutăm uh, orice ocazie de a prezenta acest proiect uh, Parlamentului când uh, va veni momentul potrivit. Vedem din amendamentele propuse că Există intenția de a introduce o abordare bidimensională referitor la parteneriate, unde să se facă o diferențiere între implicarea organismelor regionale și locale și alți parteneri. Cred că Comisia e ușor reticentă referitor la această formulare, unde se face o diferențiere atât de marcată. Există o noțiune de parteneriat care include toți actorii implicați. Bineînțeles, în orice stat membru, în orice regiune, parteneriatul va avea o altă o alcătuire diferită, însă este foarte important să menținem acest concept de parteneriat și că poate în cadrul conceptului de parteneriat vor exista roluri uh, diferite de jucat. Putem observa de asemenea că o serie de amendamente uh, se îndreaptă înspre clarificarea sau uh, consolidarea unor elemente pe care le putem sprijini. De exemplu, când vine vorba de condiționalitățile ex ante, salutăm sprijinul acordat principiului și faptul că e un mecanism care poate eficientiza cheltuielile. Suntem deschiși la propunerea de a întări legătura cu tipul de investiții. Considerăm că e o propunere care se aliniază la obiectivul urmărit. De asemenea, acest lucru e valabil și când vine vorba de relocare la articolul 61. Acest lucru are loc în cadrul domeniului, dacă acest loc are loc în cadrul domeniului uh, programului, atunci nu va întâmpina o problemă. De asemenea, articolul 113, când vine vorba de uh, textul uh, propus, acesta de asemenea se aliniază la ceea ce Comisia poate accepta. În ceea ce privește flexibilitatea în programare, observăm că există o nevoie de a da dovadă de flexibilitate în anumite domenii. O axă de priorități care include categorii diferite de regiuni este o abordare pe care Comisia poate accepta. Putem observa că într-un număr limitat de situații, posibilitatea de a finanța priorități de investiție din alte obiective tematice poate fi justificată când vine vorba de flexibilitate, însă Comisia crede că trebuie să ne încadrăm între anumite limite. Dacă vine vorba de proporționalitate, într-adevăr, e nevoie de flexibilitate atunci când fondurile sunt limitate, însă trebuie încadrat între anumite limite pentru a evita riscul de a submina raționamentul investiției uh, și a sumina proiectele concepute pentru a consolida creșterea și a furniza cele rezultate care fac acest lucru. Avem o problemă când vine vorba de amestecul fondurilor în combinarea axelor de priorități. Aici, fondurile trebuie să fie păstrate separat. Iată de ce combinarea fondurilor în cadrul aceleiași axe de priorități generează complexitate, care nu credem că e folosit. Adevăr, combinația poate fi realizată aducând la oaltă fonduri din axe separate, atunci când se pot folosi și cred că sunteți la curent că în propunerea comisiei este prevăzută posibilitatea ca în cadrul unor operații individuale acestea să fie finanțate din fonduri diferite. Comisia consideră că nu e necesară fuzionarea fondurilor în cadrul unei axe de priorități. Dați-mi voie să subliniez um, câteva amendamente unde considerăm că întâmpinăm anumite dificultăți. În primul rând, când vine vorba de intervalul pentru prezentarea programelor. Este prevăzut ca contractul de parteneriat să, uh, să se realizeze la șase luni de la adoptarea regulamentului, și apoi programul operațional va fi prezentat în termen de trei luni de la adoptarea contractului de parteneriat. Este așadar o abordare secvențială. S-a scos în evidență că raționamentul este de a acorda mai multă importanță contractului de parteneriat ca fiind documentul strategic principal. Există două reținere aici. În primul rând, timpul necesar. În cazul unei abordări secvențială, se introduce o întârziere în proces când vine vorba de abordarea, adoptarea programelor și așadar o întârziere în demararea acestora. Comisia nu consideră că acest lucru uh, are un efect pozitiv, trebuie să, abordăm, să adoptăm programele cât se poate de repede. În al doilea rând, noțiunea ierarhiei între uh, programele de parteneriat și programele naționale. E o chestiune mult mai uh, complicată decât uh, contractele de parteneriat uh, în primul rând și programele operaționale în al doilea rând. Și acest lucru nu reflectă diferențele între statele membre. Cred că în, pro- în propunerea comisiei am uh, scos în evidență nevoia de a reflecta nevoile diferite din fiecare stat membru. De exemplu, acele state membre Uh, care au un caracter puternic federal, nu poate exista abordare de sus în jos când vine vorba de contractul de parteneriat. Acestea vor avea un element puternic de jos în sus, unde regiunile vor fi cele care vor defini programele care vor fi integrate în contractele de parteneriat. Nu ne aliniem așadar uh, la respectarea acestei diferențieri când uh, vine vorba de abordarea secvențială. am generat astfel întârzieri inutile în proces. Ar trebui să prevedem fie o um, înaintare comună sau într-un interval foarte scurt. Acest lucru ar permite demararea unui proces comun de negocieri și ne-ar permite să obținem rezultatele pe care le dorim. Îmi cer scuză spune doamna președintele, ați uh, putea să vă opriți aici deocamdată. Um, veți putea relua reacția dumneavoastră după votul de după masă. Aș dori să trec la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Avem trei avize foarte importante pentru Comisia Regii care țin de viitoarea perspectivă financiară. Avem încă o oră și jumătate la dispoziție, acest lucru înseamnă jumătate de oră pentru fiecare aviz. La început, după prezentarea raportorului, aș dori ca toți cei care doresc să, iau cu, să ia cuvântul să indice acest lucru pentru a vedea cât timp are fiecare la dispoziție. Primul punct îl reprezintă mm, un programul al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială. Domnul Thomas Poreba este raportor. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a prezenta avizul meu, aș dori să spun câteva cuvinte despre ideea de bază având în vedere că face parte din pachetul legislativ general pentru perioada 2014-2020, Comisia a înaintat o propunere pentru un regulament care stabilește un nou program al Uniunii Europene pentru uh, progres social și pentru ocuparea forței de muncă. Despre ce e vorba? Comisia propune combinarea unor uh, trei instrumente existente, programul Progres, EURES și, finanțare, și facilitatea de microfinanțare pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială într-un program uh, unic pentru uh, progres social și ocuparea forței de muncă. Principalul obiectiv ar fi punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 și atingerea unor obiective precum furnizarea unei uh, protecții sociale corespunzătoare și atingerea obiectivelor, când vine vorba de creștere inteligentă, incluziune socială și așa mai departe, sunt obiective lăudabile. Sună foarte bine, însă avem o serie de întrebări. În primul rând, când vine vorba de plus valoarea presupusă de combinarea acestor trei instrumente. Oare Comisia dorește doar să-și ușureze activitatea? Mă îngrijorează faptul că Comisia nu a demarcat activitățile incluse în noul program și sprijinul disponibil în cadrul fondurilor politicii de coeziune. S-ar genera astfel o duplicare a eforturilor. De asemenea, mă dumerește un alt aspect, și anume creșterea costurilor administrative și climatul economic actual. În ceea ce privește restricțiile bugetare, pentru noi e un lucru greu de, de acceptat. În plus, propunerea Comisiei în ceea ce privește cea, rezerva bugetară de 5%, e o propunere îngrijorătoare. Folosirea acestei rezerve nu e clar precizată de comisie. Eu aș propune să relocăm această rezervă. De asemenea, să pune, eu aș pune accent pe microfinanțare, deoarece cred că micro-întreprinderile reprezintă 99% din întreprinderile create în UE. Prin urmare, un uh, acces ușor la finanțare ar reprezenta un instrument uh, tangibil în lupta împotriva excluziunii sociale. Iată de ce am propus ca rezerva de 5% să fie mutată în microfinanțare. Știu că anumite state din Consiliu sunt în favoarea acestei propuneri, anumite însă vorbesc de a muta doar 3% în acest scop, și 1% la credite, iar 1% care rămân către finanțarea de uh, către facilitatea de microfinanțare. În avizul meu vorbesc de asemenea despre nevoia de a simplifica procedurile administrative. Nu m-a îngrijorat alocările fixe pentru programele sociale. Comisia dorește să aloce 17% în acest scop, fără a specifica obiectivele acestor, uh, aceste inovări și experimentări sociale. Eu cred că acest, proie- acest procent fix ar trebui să fie mai flexibil. Consider de asemenea că Comisia ar trebui să dispună de date statistice referitor la eficacitatea acestui program, deosebi când vine vorba de accesul la EURES. De asemenea, consider că ar trebui să ne concentrăm asupra tinerilor. Iată de ce activitățile din cadrul programului ar trebui să fie croite pe nevoile acestora și pe provocările cu care aceștia se confruntă. Obiectivele acestui program pot fi realizate doar dacă regiunile și orașele sunt implicate în uh, toate etapele punerii în aplicare. Regiunile reprezintă la ora actuală unii din jucătorii cei mai importanți și în politicile sociale și pot juca un rol important în găsirea unor soluții inovatoare în acest domeniu. Iată de ce entității regionale trebuie să fie deja implicate și în momentul alocării proiectelor. De asemenea, în avizul meu vorbesc despre metoda coordonării deschise, un instrument extrem de util în deosebi uh, în ceea ce privește politica socială. În avizul meu doream să vorbesc despre definirea unei companii cu caracter social. În același timp, uh, abordă și problema uh, imposibilității distribuirii profitului între acționarii săi. Sunt deschis la părerea dumneavoastră și sunt convins că împreună vom putea prezenta acest aviz și că avizul meu va ține cont de toate ideile dumneavoastră și în cele din urmă activitatea noastră comună în această comisie va da roade. Dorește cineva să ia cuvântul referitor la acest aviz? Aș dori să știu acest lucru acum, spune doamna președinte. Trecem la raportorul din umbră, doamna Kadenbach este prima care va lua cuvântul. Am închis acum lista vorbitorilor. Vă mulțumesc, uh, doamne președinte, mulțumesc și raportorului. Avizul dânsului include o serie de puncte foarte importante la care mă alătură, aș dori să abordez anumite aspecte un pic mai aproape și să subliniez în ce direcție merg amendamentele propuse de mine. În primul rând, dacă aceste instrumente ar trebui puse în comun, sunt de acord cu raportorul. Cred că această propunere din partea comisiei e una problematică. E vorba de trei programe diferite cu obiective diferite și chiar dacă în Consiliu Comisia se bucură de oarecare sprijin, cred că noi trebuie să um, ne exprimăm foarte clar poziția. După cum știți, aceste trei programe, Fondul Social de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și uh, Fondul de Coeziune, uh, sunt uh, strâns legate. Pentru EURES există atât uh, la nivel regional cât și la nivelul statelor membre marjă de manevră. După cum a spus uh, și raportorul, pentru mine este foarte important ca aceste trei programe să nu uh, se suprapună cu uh, fondul de dezvoltare regională și să fie o completare a fondului existent. Sunt de părere că metoda coordonării deschise are o aplicație diversificată și că ar trebui realizată o consultare cu partenerii sociali. Iată de ce cred că nu ar trebui să înlocuim statele membre cu agenții deschise de lucru, în ceea ce privește progres și ONG-urile care nu au structură la nivel european și să le oferim această posibilitate de a participa. Vom înainta un amendament în acest sens. Sprijinim pe deplin dorința raportorului de a include nivelul regional și local la, în fiecare etapă a punerii în aplicare și vom veni cu completări în acest sens. În ceea ce privește definiția companiilor sociale, întreprinderilor sociale, aici am dorit să venim cu o definiție mai precisă pentru ca să nu se creeze astfel uh, neclarități și anumite companii, doar pentru că definiția nu a fost precizată foarte clar, să nu poată participa. Mă bucur uh, că există o valoare cantitativă și calitativă a proiectelor la ora actuală se realizează doar o evaluare cantitativă și nu se evaluează caracterul calitativ, dacă au o perspectivă pe termen lung, un efect pe termen lung. Iată de ce trebuie să subliniem că nu e vorba doar de ocuparea forței de muncă în sine, ci de uh, crearea unor locuri de muncă de înaltă valoare. În ceea ce privește creditele de microfinanțare, bineînțeles, alocarea de microcredite reprezintă o cale rațională pentru a aduce oamenii înapoi în câmpul muncii. Trebuie să ne bazăm de asemenea și pe inițiativa privată. De multe ori uh, întreprinzătorilor li se aruncă vina. Trebuie să stabilim foarte clar de la început care sunt șansele de reușite ale acestor întreprinderi noi înființate. pentru a nu sprijini astfel inițiative care sunt uh, foarte clare destinate eșecului încă de la început. În ceea ce privește rezerva de... Per, dumneavoastră vorbeați de o reducere la 15%, noi credem că ar trebui alocate 25% pentru experimentarea socială. În ceea ce privește parteneriatele, microcreditele ar trebui retrase din creditele generale. Aici Credem că propunerea Comisiei 20% din bugetul general reprezintă o abordare rațională. Am dorit să introducem așadar cât se poate de puține fonduri în administrare. Iată de ce 5% mi se pare rațional, comisia vine cu 2%, cred că aici mai trebuie să negociem. La articolul 6, dumneavoastră propuneți ca termenul de persoane să fie înlocuit cu lucrători sau angajați, poate e o problemă de natură semantică, pentru mine însă ar putea trezi impresia că acele persoane care caută un loc de muncă și care nu ocupă un loc la ora actuală sau care tocmai și-au terminat formarea, ar putea să nu fie incluși în aceste programe. Iată de ce poate am putea veni cu o formulare alternativă. În ceea ce privește minorii, problematică este și concentrarea pe tineri adulți și găsirea unor locuri de muncă în străinătate mm, are un caracter problematic pentru noi. Cred că va trebui să organizăm uh, discuții cu comisia, discuții constructive și la amendamentul 5 este important să dăm dovadă că totul uh, are loc în limitele competențelor și cred că trebuie Uh, să ținem cont că totul trebuie să respecte principiul subsidiarității și nu văd niciun pericol aici. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportorul și aștept contribuțiile din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Deli, Mulțumesc, doamna Karima Deli. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, mie îmi pare foarte rău că acest proiect de raport este prezentat atât de târziu dat fiind că Comisia de Ocupare, care este competentă în fond, a făcut foarte mari progrese în legătură cu raportul, pentru că termenul de depunere a amendamentelor în acest raport, pentru acest raport la această comisie a trecut deja. Vreau să subliniez că este necesar ca în aceste programe să se consolideze principiul parteneriatului în gestionarea de programe. Noi, eh, verzi, nu suntem pentru introducerea de procente obligatorii pentru diferitele priorități de la, eh, ale axei progres. Noi credem că trebuie stabilite priorități eh, trebuie să beneficieze de o mai mare flexibilitate în utilizarea fondurilor. Trebuie să nu ne trezim că am investit prea mult în unele programe și nu destul în altele. Un principiu de parteneriat puternic va da garanția că fondurile se duc exact acolo unde este nevoie de ele. La fel de important mi s-a părut să ne asigurăm că inovarea și experimentarea socială sunt uh, conectate prin proiecte concrete implementate pe teren și nu doar de uh, marile proiecte de anvergură. Trebuie să ne gândim și la inițiativele locale. De aceea consolidăm principiul de parteneriat care trebuie să fie aplicat cât mai bine posibil, însă cu implicarea actorilor locali. Suntem uh, de acord cu preocuparea dumneavoastră referitoare la consolidarea mijloacelor sporite pentru tineret, care trebuie să fie protejat de efectele crizei. Împreună cu, cele, cu, cu celelalte grupuri politice și cu raportoarea doamna Steinruck, am vorbit despre introducerea unui al patrulea pilon în acest program dedicat susținerii inițiativei pentru tineret, care va fi prezentată de Comisia Europeană. Cred că acesta trebuie să fie inclus și la Comisia Regii. În cele din urmă, probabil că ați observat că egalitatea între genuri și combaterea discriminării au ieșit din acest program și au intrat la programul de cetățenie. Trebuie însă să ne asigurăm că aceste chestiuni vor rămâne niște priorități transversale în întregul program. Grupul nostru va depune amendamente în acest sens și sperăm să fim implicați uh, în aceste lucrări, cum s-a întâmplat și la Comisia Ocupare de la bun început, să găsim formulările cele mai bune cu putință și să avem o convergență între comisia noastră și comisia de ocupare. Vă mulțumesc! Domnul Luhan, nu v-am observat, mă scuzați, aveți cuvântul, ca raportor din umbră. Thank you, Madam Chair. E, e, o, e un aviz extraordinar de important din partea noastră pentru că avem de-a face cu o schimbare radicală în câmpul forțelor de muncă în Uniunea Europeană, mai ales în statele noi aderate. Știm cu toții că tehnologizarea, pe de-o parte, și globalizarea au condus la uh, micșorarea necesităților pe anumite câmpuri profesionale și uh, creșterea necesităților în alte domenii, Eh, cum ar fi cele eh, cu un grad ridicat de tehnologizare, spre exemplu, sau cum ar fi cele care eh, nu au existat înainte de aderare sau cu 10-15 ani în urmă. Ori, având categorii de vârstă și categorii sociale diferite, acestea suferă pe urma acestor schimbări. De aceea cred eu că o eficientizare în ceea ce privește politicile europene, politicile naționale și regionale referitoare la Ehm, aspectele sociale este strict necesară și o coordonare eficientă ar aduce avantaje consistente pentru ehm, piața forțelor de muncă. Raportul sau propunerea Comisiei prevede e, ehm, foarte clar nevoia de simplificare a modului în care sunt alocate fondurile pe, e, prin abordarea clară, unitară, dar mai ales eficientă a banilor europeni, precum și nevoia de schimbare și inovare socială repet, cauzată de niște factori pe care noi nu îi putem influența. O aduce globalizarea sau tehnologizarea. Consider că este benefic să fie abordate unitar toate cele trei instrumente deja existente, respectiv programul Progres, programul EORES și instrumentul de microfinanțare. Existența unui program unic pentru schimbări sociale și inovare socială va permite abordarea complementară, deci nu substitutivă, și facilitarea monitorizării și controlului asupra rezultatelor politicilor sociale. Este nevoie de continuarea existenței celor trei instrumente într-un mod mult mai eficient, care să permită îmbunătățirea performanțelor la nivel de politici sociale europene. În mod deosebit, unul dintre obiectivele generale ale eh, programului eh, nou propus, eh, respectiv să modernizeze legislația Uniunii în conformitate cu principalele principii sau principale reglementări inteligente și să garanteze aplicarea efectivă a legislației Uniunii în domeniul legate de condițiile de muncă, are o însemnătate aparte pentru europeni, repet, în special pentru cei care vin uh, din uh, sud-estul Europei. După cum știți, unii cetățeni din sud-estul Europei nu se pot încă angaja oriunde în Uniunea Europeană, deci există aceste restricții și aceasta va uh, crea cu siguranță o problemă în ceea ce privește elaborarea unei linii comune în consolidarea celor trei instrumente. O să vedeți că nu o să fie foarte unitară poziția statelor sau membrilor din Parlamentul European, indiferent de ce grup politic provin, um, dar eh, va fi mai mult o linie eh, urmată de eh, țara de proveniență sau de delegații naționale și mai puțin probabil de grup politic. După cum, după cum spuneam, din acest motiv sunt convins că trebuie schimbat ceva, astfel încât să crească adeziunea la obiectivele Uniunii Europene, pentru că până la urmă asta este obiectivul primordial. Avem strategia UE 2020, avem uh, creșterea economică uh, inclusivă, creșterea economică bazată pe inovare Ehm, și bineînțeles că aceste aspecte trebuie luate în considerare în cadrul acestui eh, regulament. Eh, dacă tot facem o, ehm, sau încercăm să colaborăm cu statele și să impunem o politică europeană ehm, coezivă, care să contribuie la dezvoltarea regională prin eh, formare profesională adecvată, atunci trebuie să mergem pe aceeași linie cu ce înseamnă celelalte politici. Așa că această politică sau acest nou instrument pe partea socială trebuie să includă numai decât Eh, sau să fie în aceeași linie cu eh, celelalte politici sectoriale ale Uniunii Europene, respectiv cu celelalte obiective eh, cuprinse în strategia UE 2020. Așa că aș vrea să spun că existența unui regulament va demonstra clar determinarea de a genera un fundament solid pentru măsurile ulterioare în domeniul politicii sociale, dar și determinarea de a genera încredere în, în partea tuturor să zicem, eh, partidelor interesate, respectiv nivelurilor interesate, eh, mm, și mă refer aici la cel european, național, regional, în viziunea eh, UE 2020. Un al doilea aspect foarte important aș vrea să, care ar vrea să-l menționez aici este nevoia de schimbare și inovare socială. Nu s-a vorbit foarte des sau până acum nu s-a dat o dimensiune inovării sociale, așa că personal consider că trebuie să avem Ehm, elemente cheie care să determine inovarea socială, Platforma Europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale ehm, și inițiativele strategice pentru mm, inovare ale Uniunii consideră inovarea socială ca un instrument puternic pentru a soluționa problemele sociale generate de îmbătrânirea populației cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană în momentul de față, a sărăciei, a șomajului, ehm, noile modele de organizare a muncii și noile stiluri de viață și pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește justiția socială, educația, dar nu în ultimul rând educați, asistența socială. Pentru că avem sisteme sociale foarte diferite în Uniunea Europeană în momentul de față. De aceea o adaptare, o ajustare um, a standardelor în Uniunea Europeană ar aduce beneficii pentru toate statele în general. Cred că această abordare, prin comasarea într-un singur program a celor trei instrumente, poate să genereze o valoare adăugată. Sper ca acest lucru să se vadă în calitatea politicilor sectoriale, în măsurile pe care statele membre le vor adopta foarte curând și în baza ceea ce se, Comisia va obține ca rezultate prin acest program. Cred că trebuie incluse din ce în ce mai mult în, în dezbaterile publice și asociații profesioniste din uh, țările membre, din toate țările membre, dacă e posibil, și uh, administrațiile publice pentru a avea uh, o abordare coezivă și să urmăm aceeași linie a Uniunii Europene. În același timp, cred că instituțiile europene trebuie să, instituțiile naționale și regionale trebuie să fie elegibile pentru programe de formare sau reformare profesională pentru adulți. Avem această problemă cauzată de schimbările la nivel social, și în momentul de față ehm, nu există o linie sau nici măcar de la Uniunea Europeană. Există niște instrumente financiare, dar nu există ehm, linii concrete pe care să le propună regiunii X sau Y cum să își rezolve problema baza, ehm, cauzată de schimbările aduse de tehnologizare și globalizare pentru a-și adapta piața locală de muncă sau uh, uh, forța de muncă la piața, uh, la piața economică locală. De aceea cred că și acest aspect trebuie să luat în considerare. În uh, general, uh, uh, susțin în mare măsură ceea ce raportorul a, um, a adus la cunoștința noastră astăzi. Este un raport complex, nu va fi ușor să găsim o linie comună cu siguranță, repet, dar cred că este strict necesar și trebuie implementat cât se poate de repede. Vă mulțumesc! Thank you very much. Two minutes to Mulțumesc. Domnul Nilsson, două minute. Un minut am să vorbesc. Eu doream să subliniez cât de important este să avem o definiție aici a economiei sociale. Am avut uh, un, o reuniune a intergrupului privind economia socială săptămâna trecută și a fost o discuție confuză. Cred că în Parlament avem nevoie de o definiție clară, pentru că altfel nu facem decât să reanalizăm aceeași problemă și nu dăm o soluție părților interesate. Eu asta aș vrea să mai discutăm. Mulțumesc, eh, eh, domnule Tomaș Poremba, vă rog, aveți cuvântul. To znaczy, ja nie, nie, mogę podsumować już dyskusję? Czy... Da, să, ca să fac un rezumat, nu-i așa? Da, vă rog să rezumat. Bine, mulțumesc foarte mult pentru toate părerile exprimate tot ce ați spus în legătură cu documentul meu. Doamnelor și domnilor, în principiu, eu sunt uh, pentru nivelul de finanțare propus de Comisia Europeană. Și ce mă interesează cel mai mult este să se evite suprapunerile în diferitele domenii de finanțare din aceste programe, suprapunerea acestor programe cu programele de coeziune regionale, pentru că aici sunt multe zone unde s-ar putea suprapune cele două surse de finanțare. Cred că trebuie să găsim o soluție ca să evităm această situație. Pentru că nu ar uh, da eficiență această suprapunere. În ceea ce privește experimentarea socială, din câte știu eu, nu toate statele membre stau bine la capitolul experimentare socială. Există grade foarte diferite de implementare ale unor programe similare și de aceea eu aș fi pentru reducerea nivelului de finanțare pentru acest tip de experimentare. Și în acest aviz aș dori și să subliniez faptul că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe tinerii care își caută un loc de muncă pe tinerii care vor fi motorul economiei europene în viitor. Ei vor genera dezvoltare în Uniunea Europeană. Și cred că pe acești tineri trebuie să-i ajutăm în cât mai multe moduri posibile. De aceea, în avizul meu, am pus accentul pe această idee. După cum v-am mai spus, am să țin cont de toate părerile exprimate astăzi aici, am să mă întâlnesc cu raportorii din umbră. Trebuie să găsim o poziție comună. Sunt de acord cu domnul Luhan că este un subiect foarte complex și că va fi greu să ajungem la un compromis, însă cred că e posibil totuși să găsim un compromis. Cred că sunt uh, unele zone unde avem marge ca să fim de acord. Mulțumesc! Thank you uh, very much. Mulțumesc foarte mult. Nu mai trebuie decât să stabilim un termen limită pentru depunerea de amendamente. Eu v-aș propune data de 3 mai la orele 12. 3 mai. Și aș dori să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, avizul lui Joachim Zeller privind instituirea unui instrument european de vecinătate. După ce ia cuvântul uh, raportorul, aș dori să-mi spuneți și cine se înscrie la cuvânt, deci vă rog să vă hotărâți, pentru că am să vă întreb după ce își face domnul Țelăr prezentarea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Tratatul referitor la Uniunea Europeană urmărește să creeze un spațiu al bunăstării și al uh, vecinătății în 2004, pentru 16 state de la granița de sud și din est, uh, s-a introdus politica de vecinătate. E vorba de Egipt, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Israel, Iordania, Libia, Maroc și Republica Moldova, teritoriile palestiniene, Tunesie, Siria, Tunisia, Ucraina. Pentru acestea se oferă instrumentul de vecinătate pentru urmărirea unor valori comune precum democrația, drepturile omului, bună guvernanță, economia de piață, dezvoltare durabilă și combaterea schimbărilor climatice. Politica de vecinătate urmărește și o asociere mai strânsă și o integrare economică mai bună, cât și sprijinirea mobilității și creării de contacte personale în uh, următorul cadru financiar 2014 până în 2020, această politică va fi consolidată și finanțată printr-un uh, nou instrument care se concentrează pe țările pe care le-am, le-am amintit înainte și Rusia. Deja în această perioadă de programare 2007 până în 2014 a existat uh, un regulament în acest sens. Care este obiectivul revizuirii noului instrument? În cadrul unei revizuiri a politicii europene de vecinătate, um, s-a analizat politica din UE um, cu țările vecine și s-a evaluat. S-a scos în evidență așadar uh, că există o nevoie de adaptare de care Comisia trebuie să țină cont. Și în audierile organizate de noi, la cooperarea, referitor la cooperarea transfrontalieră, am audiat experți care ne-au spus că, între timp, cooperarea transfrontalieră în regiunile de frontieră din cadrul Uniunii Europene dă dovadă de reușită în timp ce cooperarea transfrontalieră la granițele exterioare dă dovadă încă de deficite majore. Raportorul din uh, Comisia AFET a organizat audieri care a confirmat că politica europeană de vecinătate are nevoie de obiective mai bine fixate și de politici mai bune pentru a-și atinge obiectivele. Care sunt uh, modificările care trebuie întreprinse? În primul rând, aplicarea principiului mai mult pentru mai mult. Acest principiu reprezintă un element uh, cheie al noi politicii, ai noi politici de vecinătate, diferențierea statelor partenere în baza angajamentului lor pentru valorile și obiectivele comune și a stabilirea astfel stimulente pentru acele țări care au făcut uh, eforturi pentru atingerea acestor obiective și au demarat reforme. Vom introduce așadar o strategie concentrată pe calitate. În plus, complexitatea și durata programării trebuie redusă, trebuie să existe mai multă coerență între instrumentele pentru activitatea externă. În ceea ce privește uh, politica regională, important ar fi, am, și am încercat uh, să fac acest lucru în cadrul amendamentelor pe care le-am înaintat la propunerea comisiei. Așadar, aici rezultatul consultărilor a scos în evidență că e necesar să se facă anumite modificări, printre altele extinderea domeniului de aplicare geografic la centre geografice și culturale importante, cât și aplicarea um, gestionării partajate a fondurilor. Sunt necesare adaptări ulterioare și aici ajung la amendamente. În primul rând, creșterea fondurilor pentru programele destinate cooperării transfrontaliere la 7% din uh, uh, fondurile ENI. așadar pentru acest instrument de vecinătate. Până acum, Comisia propusese doar 3% pentru acest instrument de vecinătate. Deocamdată, acest prag a crescut la 5%. Ar trebui să se ajungă la o creștere totală de 7% pentru acest uh, instrument european de vecinătate. Acesta este nivelul pe care eu îl solicit în al doilea rând. Trebuie să vorbim și de partenerii pentru cooperarea teritorială europeană, care vor juca un rol important în cadrul Uniunii Europene cu noul regulament modificat referitor la politica europeană de vecinătate, putem consolida astfel politica la frontierele externe. De asemenea, trebuie să introducem uh, nivelul local, regional și societatea civilă în programele operaționale. Acesta trebuie să se bazeze de asemenea pe principiile parteneriatului și guvernanței multinivel, îndeosebi la nivelul local și regional, cât și organizații non-guvernamentale și societăți uh, civile în țările vecine trebuie toate acestea să fie incluse în nivelul de planificare și pune în aplicare al programelor operaționale. Multe din aceste state, la ora actuală, în ceea ce privește relațiile guvernamentale la nivel uh, național, asistăm așadar la relații uh, problematice, nu ar trebui însă să ne direcționăm politica de vecinătate doar asupra guvernelor uh, naționale, ci și să încercăm să le ancorăm la nivel regional și local. În continuare, criteriul populației ar trebui să fie unul prioritar, din propunerea comisiei, aplicarea acestui criteriu ar putea crea denaturări în alocarea fondurilor criteriul populației nu ar trebui să fie înlocuit, ci ar trebui să se recurgă la o formulare flexibilă. În continuare, ca și în cazul altor forme și, fon- și instrumente de finanțare și în cazul politicii de vecinătate ar trebui să existe o evaluare la mijlocul perioadei de programare, așa cum se obișnuiește în cazul politicii de coeziune. Dincolo de toate acestea, scot în evidență faptul că actele delegate au fost privite critic de către noi întotdeauna. Comisia dorește să recurgă la acte delegate în cazul acestui instrument. Uh, totuși ar fi mai bine decât formularea comisiei de a recurge în circumstanțe justificate. acest lucru, uh, iar conferi Comisiei puteri suplimentare, ca, lucru care nu poate fi acceptat de Parlament. Prin actele delegate, uh, criteriile Comisiei cel puțin sunt prezentate, chiar dacă Parlamentul nu are drept de veto, am avea totuși așadar uh, posibilitatea de a exercita o influență sporită. Aș dori să subliniez încă o dată și am discutat acest lucru deja cu o parte din colegii de la Comisia AFET, să avem un regulament individual pentru cooperarea transfrontalieră. Proiectele în cooperare transfrontalieră cu țările învecinate nu au loc și dacă au loc, au, dau dovadă adesea de o calitate nesatisfăcătoare. Trebuie să definim atunci ce anume este un proiect comun, inclusiv finanțarea partajată, uh, acest lucru ar presupune ca na- nivelul național să nu mai fie subdivizat. De asemenea, trebuie să vorbim și de criteriile de eligibilitate. Acest lucru se poate face într-un regulament referitor la cooperarea transfrontalieră în cazul politicii de coeziune. Aici, politica de vecinătate ar uh, fi inclusă într-un capitol separat pentru a permite o evoluție coerentă a politicii și pentru a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră în relațiile externe, eu aș propune un uh, nou regulament. Cred că acest lucru ar fi de dorit. Cam atât în ceea ce privește prezentarea mea, aș dori să subliniez că documentul de lucru referitor la instrumentul european de vecinătate nu este încă disponibil în Comisia FED, sunt în legătură cu colegul Cucă, responsabil în fond la comisia respectivă, și cu raportorii din uh, umbră. Am organizat ieri o primă consultare. Aștept cu nerăbdare discuțiile care vor urma. Vă mulțumesc! Thank you very much. Președinte, mulțumesc. Sunt doi raportori din umbră aici în sală. Dacă altcineva mai dorește să ia cuvântul, cred că doresc să închid, închid lista vorbitorilor. Da, încă un vorbitor. Și, uh, în primul rând, uh, domnul Kirilov. Mulțumesc. Uh, mai întâi aș dori să felicit pe domnul Țelar pentru acest proiect de raport, care cred eu că este unul echilibrat și pentru faptul că am, am cooperat foarte bine cu domnia sa. De asemenea, după cum am auzit, salut și eu accentul pus pe o cooperare transfrontalieră mai consolidată și probabil că toți suntem de acord că cooperarea transfrontalieră între statele membre și vecinii uh, acestora și cu țările partenere are și va continua să aibă beneficii reciproce, politice atât și econ- cât și economice în lumina noilor evenimente. Și ceea ce este important e că se creează astfel oportunități pentru a implementa mai multe proiecte comune, contribuind astfel la îmbunătățirea relațiilor uh, între aceste țări. Și în unele zone, și sunt convins că și AFET va, își va aduce contribuția la acest uh, document, uh, contribuie la uh, clădirea încrederii și uh, la contacte între oameni, ceea ce este foarte important din punct de vedere politic. Așadar, ieri cu domnul Țeler am discutat propunerea domniei sale și am găsit un număr de puncte de acord. Sigur, uh, mai e poate nevoie de unele clarificări, poate de formularea unor amendamente, dar în total, cum spuneam, e, există echilibru. Vreau atrag atenția că există un risc potențial și anume să sugerăm în, în amendamente cerințe mai uh, stricte pentru țările vecinătății decât pot ele suporta. Există, vreau să spun, uh, anumite diferențe. E, una e uh, Uh, să vezi cum vezi relațiile cu vecinătatea din Est și alta e situația din Africa de Nord. Aici întâmpinăm dificultăți, cred eu. Și la FED probabil că vor, se vor ivi dificultăți. Sigur, dacă luăm uh, asemănările cu mecanismul de implementare uh, conform instrumentului pentru pentru coeziune politică și conform acestui instrument uh, european de vecinătate care este propus, trebuie să ne gândim mereu la diferențele nivelului de dezvoltare care creează probleme în anumite cazuri. Poate duc și la frustrări în uh, ce privește punerea în aplicarea proiectelor. Eu consider că aplicarea principiului parteneriatului în programare, implementare, monitorizare a susținerii UE uh, se confruntă cu dificultăți obiective și de aceea trebuie poate să fim mai echilibrați. Una e participarea ONG-urilor uh, la activități în, să spunem, Georgia sau Moldova și alta e să cauți asemenea parteneriate consolidate, să spunem, în Libia acolo nu prea există o societate civilă încă. Sigur că activitățile noastre uh, îi vor ajuta să o construiască, dar nu trebuie să ne așteptăm ca ea să existe de la început. Deci sunt de acord. Aplicarea principiului parteneriatului este, un, este una importantă și cred că e important de recunoscut asta, pentru că până la urmă e vorba de bani publici uh, proveniți din Uniunea Europeană dar, sigur, trebuie să impunem și anumite limite, pentru că unele din aceste țări nu au stabilit încă sau au dezvoltat astfel de parteneriate și pentru că trebuie să fim mai echilibrați aici, poate că ar, am putea să ne gândim și la depunerea unor amendamente în acest sens. Acum, ceea ce e important e să introducem și acest principiu, mai mult pentru mai mult. Pentru că multe țări au nevoie de el. Unele țări indică faptul că poate nu au nevoie de mai multe, sigur, ele nu sunt numeroase, dar poate există și astfel de țări. Bun, poate putem aplica și principiul mai puțin pentru mai puțin, dar glumesc. Haideți să rămânem cu uh, acest principiu, mai mult pentru mai mult, ca să-i încurajăm să colaboreze cu noi și să susțină prezența noastră acolo. Procesul, uh, din nou uh, spun că nu va fi unul ușor, în ce privește includerea actorilor no- neguvernamentali, dar pe de altă parte, sigur, înțeleg uh, ce spune raportorul, că nu ne putem baza doar pe autoritățile centrale în aceste țări. Și în încheiere, mai spun că e vorba de un document important din punct de vedere politic, dar și economic. Pentru ca noi să putem colabora în parteneriate bune și productive cu vecinătatea noastră. Mulțumesc și acum domnul Alfonsi. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi aș dori să mulțumesc domnului Țelăr pentru munca sa și cred că a surprins elementele esențiale care pot îmbunătăți politica de vecinătate în următoarea perioadă de programare, mai ales tot ce propune el pentru rolul regiunilor, guvernării multinivel, uh, locul uh, jucat de societatea civilă. Nu sunt de acord cu ce a spus domnul Kirilov. Vă aduc aminte că această programare e prevăzută până în 2020 și sperăm că până în 2020 toate țările din vecinătate vor fi făcut progrese cu democrația, cu societatea civilă, din contră. Trebuie să avem dispozitive care să încurajeze aceste proiecte și să le dea perspective imediate prin cooperarea pe care o vor putea avea cu Uniunea Europeană. Eh, sunt de acord eh, cu ce se spune acolo în legătură cu caracterul ne, criteriul neexcluziv al populației mm, pentru, eh, în ce privește nevoile acestor populații, că e clar că în regiuni puțin populate, susținerea pentru politici de transport a, cu o mai mică impactă de carbon nu poate fi pusă pe seama populației de acolo, că nu ar fi exact. Și încă un, un cuvânt în legătură cu amendamentele. Sigur, legă, relațiile între Comisia noastră și Comisia AFET și coordonarea noastră pe politicile de vecinătate e interesantă și importantă. Și adesea strategia macroregională uh, e implicată acolo și aici, în ce privește acest uh, punct, uh, nu avem prea multă precizie și nici ambiție pentru o strategie macroregională care să realizeze o sinergie între fondul de dezvoltare, de coeziune, FEDER și așa mai departe și acest instrument european de vecinătate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Matula. Mulțumesc, doamna președintă. Noua propunere de regulament se bazează pe o nouă strategie cu privire la vecinătatea, la vecinătate adaptată unui nou context politic și unor obiective specifice, al căror număr, iată, a fost redus de la 29 la 6. Aici, uh, de data aceasta, primează principiul mai mult pentru mai mult și acest principiu este foarte bine pentru că permite o diferențiere mai mare între țările partenere în relația cu Uniunea Europeană, introducând argumentul meritului. Îl felicit pe colegul Țeller pentru modul cum a reușit să surprindă toate aceste aspecte esențiale ale viitorului instrument – și aș vrea să ridic uh, doar o problemă care probabil va fi tranșată în Comisia AFET, dar este normal să o discutăm și noi. Una dintre uh, problemele care se pune este în acest instrument de vecinătate ce se întâmplă sau ce se va întâmpla în momentul în care Uniunea decide să întrerupă legăturile politice cu un anumit regim. Uh, personal fiind și raportor de aviz uh, în Comisia Cultură, uh, consider că și în acest caz este normal să se mențină legăturile de interpersonale, contactele interpersonale, chiar proiectele la nivel transfrontalier, la nivelul acestor granițe și de ce nu și uh, proiecte, poate legătura cu societatea civilă, cu ONG-urile din aceste zone pentru că consider că trebuie utilizată diplomația culturală, promovând valorile noastre ale construcției comunitare și în cazul în care un regim politic oarecare, care sigur vine și pleacă, creează probleme mari. Deci cetățenii consider că sunt pe prim plan și ei nu trebuie uitați de aceea mi-am permis, dar în cadrul Comisiei Cultură, chiar să vin cu un, ar, ă, cu un amendament în care domeniile culturii și educației, atât de importante, repet, în cooperarea transfrontalieră, alături de proiectele regionale la acest nivel, să fie introduse printre obiectivele specifice. Mulțumesc și încă o dată felicitări colegului Țelăr. Mulțumesc, domnul Țelec. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorilor din umbră și celor care au luat cuvântul. Aș dori să fac legătura la contribuțiile domnului Kirilov și Matula. Nu putem fi siguri uh, care vor fi evoluțiile politice în statele învecinate. Iată de ce cred că ar trebui ca instrumentul de vecinătate să fie aplicat diferențiat. Iată de ce propunerea mea să îl direcționăm pe o strategie multinivel, guvernanță multinivel, ONG-uri, societate civilă. Avem un exemplu că relațiile politice au fost întrerupte, de exemplu, cu Belarus Cred că nu ne poate fi însă indiferentă soarta oamenilor din Belarus. Iată de ce trebuie să putem reacționa flexibil și în acest sens avem nevoie de o direcționare a politicii, a instrumentului de Uh, vecinătate nu doar asupra um, contextului guvernelor naționale. Și fac trimitere la o dezbatere în Parlament în urmă cu aproximativ un an, atunci când um, asistam la așa numita primăvară arabă, atunci când foarte mulți erau de părere că Uniunea Europeană ar trebui să-și ia un angajament financiar vis-a-vis -vis de anumite state din spațiul arab pentru a le sprijini era vorba de preluarea unor uh, fonduri din parteneriatul estic și direcționarea acestora în uh, spațiul din jurul Mării Mediterane și evoluția din ultimele luni arată că ar fi fost un efort inutil dacă uh, ne orientăm după evoluțiile globale. Avem nevoie de o profundare aici și cred că e o dezbatere pe care trebuie să o purtăm și la Comisia AFET. Um, Cred că abordarea regională în acest context este foarte importantă. Și legătura regii FET, am subliniat deja, um, este stabilită și de faptul că mă voi consulta de aproape cu raportorul din AFET și avem posibilitatea ca documentul de lucru, având în vedere că documentul de lucru pentru AFET nu e încă public, putem reacționa acum rapid cu propunerile noastre care să fie incluse așadar în documentul de lucru din AFET. Se vorbea de strategiile macro-regionale și m-am gândit cât de mult putem uh, include aceste strategii macroregionale. Deocamdată avem o strategie macroregională stabilită, și anume strategia referitoare la Marea Baltică. Aceasta are loc doar în uh, zona Uniunii Europene. Uh, celălalt stat din afara granițelor UE care participă e Rusia. Aici există conceptul de colaborare teritorială însă, după părerea experților, nu a înregistrat succes și are nevoie de îmbunătățire, cu toate că s-au pus la dispoziție sume considerabile în acest parteneriat. Putem lega de această strategie macroregională bineînțeles, multe alte lucruri, rămâne de discutat. Deocamdată nu există alte abordări macroregionale în cadrul UE referitor la țările din politica de vecinătate. Uh, Există abordarea macroregională referitoare la spațiul danubian, unde sunt incluse și state din UE, dar și din peninsula balcanică, care nu sunt implicate în politica de vecinătate, ci în ceea ce urmează să se discute, și anume în strategia de aderare. E vorba de o altă abordare strategică de care s-a ocupat colega Buc Lukashevska. Există o altă strategie care implică doar statele deja membre ale UE. După cum vă spuneam, în ceea ce privește strategiile macro-regionale referitor la țările uh, din parteneriatul de vecinătate, uh, nu există încă indicații foarte clare. Le mulțumesc uh, Vă mulțumesc colegilor pentru parteneriat, pentru contribuție și tuturor acelora care și-au adus contribuția la uh, realizarea avizului. A fost nevoie de un uh, proces amplu de consultare. Le mulțumesc și uh, colegilor de la AFET, comisiei, care mi-a pus uh, numeroase informații la dispoziție. Vă mulțumesc! Thank you, uh, very much. I, uh... Mulțumesc foarte mult! Trebuie să mai luăm decizia legată de termenul limită de depunere a amendamentelor, dar dați-mi voi înainte să fac și un comentariu. Acum, când lucrăm la amendamente, trebuie să vedem unde anume nu funcționează programele respective. Trebuie să fim atenți să vedem ce se întâmplă cu contribuțiile din Fondul European de Dezvoltare Regională și de ce nu demarează proiectele, pentru că cred că e foarte important acest lucru. Voiam să vă atrag atenția. Depunerea amendamentelor până pe 27 aprilie la ora 12, 27 aprilie. Și trecem la ultimul aviz de astăzi. Marie Terez, da. 27 is tomorrow. Yeah. 27 e mâine. Da, exact, e mâine. Well, the, the, the problem I, I was just also asking. De fapt, întrebam și secretariatul de ce uh, trebuie să fie așa, dar e ca să avem mai mult timp pentru compromisuri. Îmi pare rău, uh, nu avem altă opțiune decât mâine. Știi cum arată dacă e săptămâna viitoare? Putem să pierdem întreaga săptămână. Săptămâna viitoare, practic, nu suntem aici. But, but can we, can we, I'm sorry, asking the secretariat now to, to think loudly. Uh, am să întreb secretariatul acum. But uh, it was agreed with the, with the shadow that they would prefer to have it tomorrow. But if the 3rd of May is, is fine, uh, makes a difference. Yeah. Uh, mm. so as I said, the major... După cum am spus, principala noastră preocupare era că raportorii din umbră nu ar avea timp să ajungă la un compromis. Trebuie să vedem dacă păstrăm data de mâine sau alegem 3 mai cu riscul uh, ca raportorii din umbră să nu mai aibă așa mult timp pentru compromisuri. Cred că ei trebuie să decidă acum, eu sunt deschisă. Ce propuneți? 3 mai. Bine, mulțumesc, Marie Terez, atunci rămâne 3 mai. Trecem acum la raportul doamnei Lukacievska, aviz privind instrumentul de asistență pentru preaderare și aveți cuvântul. Comisia Europeană представила... Mulțumesc. Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament pentru noul instrument de asistență de preaderare, IPA, pentru perspectivele financiare 2014-2020 Instrumentul se aplică la statele candidate și de asemenea la potențialele state candidate, Bosnia-Herzegovina, Islanda, Albania, Turcia și fosta Republică Iugoslava Macedonia și Muntenegru. Eu am redactat un aviz uh, după consultarea cu Comisia Europeană, Direcția Generală Regio, Direcția Generală Extindere cu reprezentanții ai delegației noastre UE în Serbia, în Islanda și, de asemenea, uh, cu misiunile statelor candidate la Uniunea Europeană. Am consultat și foarte multe ONG-uri din state ca Albania, Macedonia, Turcia și Muntenegru. De asemenea, m-am întâlnit și cu principalul raportor, cu raportorul Vigenin de la AFET. Ieri ne-am întâlnit cu raportorii din umbră din comisia noastră și, doamnelor și domnilor, avizul meu este de asemenea rezultatul cooperării mele cu domnul Țeler, pentru că avizele noastre sunt complementare în multe aspecte. Așadar, vreau să mulțumesc tuturor pentru cooperare. Aș vrea să le mulțumesc și asistenților mei și, de asemenea, uh, celor din secretariatul comisiei și de asemenea consilierilor noștri de politici. Instrumentul de asistență de preaderare susține statele candidate pentru a oferi stabilitate, securitate și prosperitate în Europa. Statele candidate și potențial candidate sunt uh, ajutate în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană. Asistența trebuie să fie strategică, eficientă și orientată. Noul instrument trebuie să fie flexibil și să țină cont de caracteristicile fiecărui stat. Am convingerea că este necesar să ne continuăm asistența tehnică și financiară pentru statele candidate, pentru că astfel sporim importanța și influența Uniunii Europene în statele respective și garantăm o mai mare stabilitate în vecinătatea Uniunii Europene. Dacă îmi permiteți, nu voi comenta fiecare amendament în parte, sunt 13, veți găsi o scurtă explicație în documentul de lucru. Eu aș dori să mă refer însă în special la trei aspecte, cele mai importante din avizul meu. În primul rând, cooperarea transfrontalieră e vorba de un subiect adesea subliniat în uh, lucrările comisiei noastre. Este un instrument foarte important pentru consolidarea cooperării între regiuni, cooperarea transfrontalieră poate să stimuleze dezvoltarea regională în hmm. uh, zonele mai slab dezvoltate, care pot beneficia de experiența și expertiza regiunilor celor mai dezvoltate, adică regiuni care deja fac parte din Uniunea Europeană. Din perspectiva comisiei noastre, e foarte important uh, un obiectiv cheie și anume alocarea de resurse financiare suplimentare. Exact ca și domnul Zeller, și eu am sugerat 7% în loc de 3% pentru cooperarea transfrontalieră. Un alt subiect pe care doresc să îl subliniez ține de criteriile de alocare a fondurilor în cadrul IPA. Cred că propunerea actuală a Comisiei nu este suficient de detaliată în privința acestor criterii de aceea consider că aceste criterii trebuie să fie mai bine precizate. În plus, IPA vizează și cooperarea teritorială și instrumentul de cooperare teritorială și un criteriu foarte important aici este criteriul populației. Comisia Europeană implică în altă parte că cu cât uh, capacitatea de absorpție a țării respective e mai mare, cu atât uh, va primi mai multe fonduri. Cred că aceste criterii trebuie mai bine precizate și adaptate la nevoile statelor respective. E greu să compari Balcanii Occidentali, de exemplu, o zonă care a trecut prin războaie și care în mod evident are o capacitate administrativă mai proastă, și o altă populație cu state ca Turcia sau Islanda. Un al treilea aspect important în avizul meu este rolul societății civile și al organizațiilor sale în statele candidate și potențial candidate. Eu aș dori ca aceste ONG-uri să fie susținute într-o mai mare măsură, ca să poată contribui la dezvoltarea capacităților administrative ale statelor în chestiune. Acestea sunt principalele trei domenii în legătură cu care eu voi uh, insista în uh, raportul meu. Vorbesc, sigur, și de protecția minorităților, de combaterea crimei organizate și de instrumentele care amenință democrația. Vă mulțumesc pentru cooperare, mulțumesc pentru observațiile primite până acum și vă stau la dispoziție pentru orice sugestii. Vă ascult cu mare bucurie. Mulțumesc! Mulțumesc! Am trei vorbitori pe listă. Derek Vaughan, domnul, domnul Ugias și domnul uh, Alfonzi. Deci, uh, mai, dacă mai dorește cineva... Nu, bun, sunteți trei și avem 25 de minute. Mulțumesc! Uh, am să fiu foarte succint. În primul rând mulțumesc raportoarei pentru acest raport excelent. La începutul raportului eh, sunt prezentate câteva aspecte cheie și mi-a plăcut, de exemplu, deosebit de mult faptul că doamna raportor subliniază importanța cooperării transfrontaliere, care e foarte importantă pentru comisia noastră eh, Cooperarea regională e foarte bună pentru proiecte comune și de asemenea, de asemenea pentru schimbul de experiență și de expertiză. Cred că acesta este un aspect foarte important. Un alt aspect important pentru mine este cel legat de democrație și drepturile omului. Am vizitat uh, unele din aceste state, mai ales cele din Balcanii Occidentali, și consider că un alt subiect important este, dreptul, este legat de drepturile minorităților, care sunt și ele menționate în aviz. Uh, un alt subiect uh, important pentru multe state din faza de preaderare ține de infrastructură sau mai degrabă de lipsa de infrastructură. Mai sunt încă enorm de multe de făcut, de exemplu în domeniul uh, uh, feroviar, rutier, accesul în bandă largă la internet și cred că tu, în toate aceste investiții Uniunea Europeană are de jucat un rol important. O altă problemă ține de dezvoltarea de capacități pentru instituții, dar și pentru societatea civilă, care în foarte multe din statele în, din uh, faza de preaderare nu este suficient de dezvoltată. Cred că noi trebuie să îi ajutăm. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, cred că un lucru nu e suficient de puternic exprimat în raport și anume ce ține de criminalitate și de corupție. În multe din statele de prea, din faza de preaderare vizitate de mine, aceste două probleme sunt încă mari și e mult de lucru în domeniul juridic, dar uh, și în ceea ce privește rolul Uniunii Europene pentru a ameliora în aceste state combaterea criminalității organizate, de exemplu. E un raport bun, mulțumesc raportoarei pentru munca depusă și o susținem. Mulțumesc, domnul Ugias. Grazie, președinte. Mulțumesc, eu substitui pe colegul Iovinec care nu a putut fi de față și vă spun subțint că ALDE și, mă rog, colegul Iovine sunt de acord, în general, cu abordarea raportoarei, care mulțumim pentru activitatea sa. Așadar, susținem și criticile care uh, au fost exprimate, mai ales în ce privește promovarea cooperării transfrontaliere dar și consolidarea democrației și promovarea drepturilor uh, și libertăților care trebuie să fie în acord cu acțiunea instituțiilor europene. La fel, îmbunătățirea definirii criteriilor de alocare a fondurilor care ar trebui adaptate la cerințele specifice ca să nu se creeze dezavantaje în, nicio, în niciun stat candidat sau potențial candidat. În plus de garanția pentru o mai bună protecție a minorităților etnice și religioase care trebuie să existe și de asemenea o susținere directă pentru societatea civilă și mai ales pentru organizațiile neguvernamentale. În plus față de aceste puncte, încă trei observații, doamnă președintă. Vă atragem atenția asupra următorilor aspecte. Raportarea, ca și uh, antevorbitorul, pe drept cuvânt, au vorbit de necesitatea de a exista un control eficient pentru combaterea corupției, dar cred că e necesar să se prevadă măsuri specifice de control, ținând cont de faptul că Comisia Europeană a propus o mm, adaptare progresivă la gestionarea directă a fondurilor pentru preaderare, gestionarea descentralizată delegată țărilor beneficiare. În plus, consider că e bine să se introducă un mecanism de ieșire din IPA, creându-se o perioadă de tranziție spre fondurile structurale și de coeziune, astfel încât să se poată pregăti viitorul stat membru pentru eh, gestionarea propriilor resurse. Din acest punct de vedere, cred că există deja experiențe din trecut cu unele task force care au fost utilizate în statele membre și care vor putea fi utile și în viitor. Dacă mi-am că eu bine, a existat un proiect, uh, Iolaos, în Grecia, care prevedea exact o tax force a Uniunii Europene pentru a pregăti uh, funcționarea mm, realităților locale. În plus, vizibilitatea finanțelor europene trebuie sporită cu un rol major al societății civile și creându-se un sentiment pro-european în rândurile cetățenilor statelor candidate sau potențial candidate. În fine, spun că Parlamentul European trebuie să joace un rol mai important în ce privește documentele strategice și mai ales mă refer la articolul 6, alineatul 18 al propunei Comisiei. Doamnă președinte, permiteți-mi în fine o ultimă observație cu caracter uh, profesional. Eu sunt un uh, sunt raportor din umbră uh, pe raportul privitor la uh, fondul de ajustare la globalizare. Mă scuzați uh, uh, anticipat pentru a, a, absența mea de diseară. Voi participa la vot, dar apoi am un avion și trebuie să ajung. Mulțumesc. Mulțumesc acum, domnul Alfonsi. Uh, rapidement. Rapid, doamnă președinte. Cele două rapoarte se completează și se referă la o Problema la care trebuie să ne gândim uh, din nou. E vorba de complementaritatea dintre fondurile destinate vecinătății sau statelor în fază de preaderare și politica de dezvoltare regională și de cooperare teritorială, definită de Comisia noastră în cadrul Uniunii. Pentru că, odată în plus, uh, aceste rapoarte se suprapun pentru că e vorba de state care doresc să intre în Uniunea Europeană și deci să adopte obiectivele generale ale politicii de coeziune. Salut această propunere a raportoarei noastre și îi mulțumesc pentru că a insistat asupra protecției minorităților naționale. Știți că pentru mine e foarte important ca toate identitățile să fie protejate de regulamente și de acțiunea publică a Europei. Nu e vorba de niște principii variabile aici, cred că ele trebuie să se regăsească și în politica de vecinătate. Și de asemenea în raportul dumneavoastră și doresc să insist asupra faptului că există proiecte concrete macroregionale pentru statele în faza de preaderare, mă gândesc mai ales la Balcani. Și evident că în legătură cu acestea trebuie să avem niște indicații mai precise legate de coordonare și de organizare. Mulțumesc, vă rog, doamna Lukacievska. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru toate sugestiile, opiniile și observațiile exprimate. Sunt de acord cu majoritatea dintre ele. În legătură cu infrastructura și uh, IT-ul, vreau să vă spun că acesta e punctul slab. Nu doar în statele candidate sau potențial candidate, ci chiar și în state care fac deja parte din Uniunea Europeană. Aceste state au și ele probleme în uh, zonele menționate. Amendamentele mele reflectă și opiniile raportorilor noștri din umbră, de exemplu în legătură cu corupția sau cu activitatea sporită a parlamentelor naționale. Doresc să vă mulțumesc pentru toate observațiile, aștept cu nerăbdare amendamentele și sper ca avizul final să se bucure de sprijinul tuturor membrii comisiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trebuie să mai stabilim termenul de depunere a amendamentelor și, din câte înțeleg, uh, bănuiesc că doriți să fie tot 3 mai. Deci termenul de depunere a amendamentelor este 3 mai la orele 12. Astfel se suspendă sesiunea de dimineață, la ora 3 vom vota, deci vă rog să nu uitați cartelele de votare și vă mulțumesc foarte mult, se suspendă ședința.